Good afternoon. Bună ziua, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Avem o prezentare a președinției estoniene Vom avea trei doamne ministre alături de noi în premieră doamna Kadri Simpson, ministrul economiei și infrastructurii, care se ocupă și de energie și industrie. Și aș vrea să spun că în timpul președinției estoniene, ITRE, după cum bine vă amintiți, se va ocupa de mai multe dosare importante din aceste domenii de politici cum ar fi pachetul energiei curate, comunicările electronice, inițiativele legate de politica spațială și de apărare și așa mai departe. Și vom începe să lucrăm și la al, patru, al nouălea program cadru, pregătirea celui de-al nouălea program cadru un subiect foarte apropiat uh, de politica industrială și energetică. Dacă pot să spun, este o perioadă în care am dori cel puțin să începem niște negocieri uh, foarte importante și ne așteptăm din partea președinției estoniene să pregătească poziția comună, mai ales la pachetul uh, pentru energie curată, ceea ce e foarte important din perspectiva noastră. Dacă este vreun subiect important pentru președinția estoniană, acela este agenda digitală, Estonia fiind unul din statele cele mai bine pregătite la acest capitol. Ne așteptăm, deci, uh, ca Comisia ITRE să beneficieze de un tratament special din partea acestei președinții. Stimată doamnă, ne bucurăm foarte mult să vă avem alături de noi și vă rugăm să ne prezentați programul dumneavoastră pentru președinția estoniană. Thank you, Professor Buzek. Mulțumesc, domnule profesor Buzek. Pot să confirm că Comisia ITRE va beneficia de un tratament special din partea noastră. Aș dori să încep cu o observație personală. Am uh, și eu uh, un uh, am și eu o experiență în lumea universitară și mă bucur să vă spun că mă simt ca acasă pentru că avem această abordare academică. În continuare doresc să vă spun că este o onoare și o mare plăcere pentru mine să vă prezint și să discut cu dumneavoastră prioritățile pentru a doua jumătate a anului. Membrii Comisiei ITRE joacă un rol esențial în stabilirea obiectivelor pentru politica energetică a Uniunii Europene și uh, pentru a decide cu privire la competitivitatea Uniunii Europene. Ținând cont de toate acestea, mă bucur foarte mult că avem aceste șanse de a face un schimb de opinii în calitate de colegi. Am și avut un dialog foarte bun încă de anul trecut la Tallinn și am avut discuții foarte utile și aici la Bruxelles cu dumneavoastră și nu numai. Împreună trebuie să căutăm cele mai bune soluții în interesul cetățenilor și întreprinderilor europene. Noi credem că Europa are un teren comun semnificativ care ne va permite să răspundem cu succes la toate provocările cu care ne confruntăm astăzi și, de asemenea, vom, putem să, vom putea să profităm la maximum de posibilitățile ce ne așteaptă. Aș dori să continu cu politica energetică, un sector vital pentru societate, care se află în toiul unei uh, tranziții fundamentale către o uniune a energiei pe deplin funcțională. Scopul final al președinției estoniene în al doilea semestru din 2017 este, desigur, acțiunea legislativă. Consiliul va dori să garanteze o aprovizionare cu energie bazată pe piață, să reducă dependența energetică a Uniunii Europene și să stabilească o politică climatică adaptată la viitor. Vom lucra pe propunerile Comisiei în cele patru domenii ale politicii energetice. Proiectarea pieței electricității, guvernanța Uniunii Energiei, energia regenerabilă și eficiența energetică. Estonia are angajamentul de a garanta calitatea și echilibrul legislației. Ne vom baza pe munca extraordinară realizată de președinția malteză și ne vom strădui să facem progrese semnificative la uh, pachetul privind energia curată, acordând o atenție deosebită reproiectării pieței electricității, elementul esențial de construcție al Uniunii Energiei. O piață funcțională este principalul factor care uh, împinge înainte evoluțiile de aproviz- în privința aprovizionării cu energie regenerabilă și cel mai bun factor de motivare pentru eficiența energetică. Un cadru de guvernanță simplificat pentru politica de energie și climă trebuie să fie principalul nostru instrument pentru a atinge obiectivele transsectoriale pe termen lung și pentru a reduce povara administrativă. Va fi esențial să clarificăm uh, faptul că în domeniul politicii, energiei și climei ne așteptăm ca societatea, investitorii și partenerii internaționali să colaboreze cu Uniunea Europeană pentru cele mai bune rezultate. Dorim să colaborăm cu dumneavoastră, cu toții, pentru ca Uniunea Energiei să devină o realitate. Dorim să deschidem două triloguri pe propuneri de eficiență energetică cu Parlamentul. În funcție de disponibilitatea Parlamentului vom demara aceste triloguri cel târziu la începutul lui noiembrie și vom ajunge la un acord cel puțin cu privire la directiva uh, performanței energetice a clădirilor. Președinția digitală a Uniunii Europene este pentru noi o prioritate orizontală în toate sectoarele, inclusiv în sectorul energiei. Vom colabora cu statele membre pentru a face o declarație referitoare la sinergiile PPP-urilor în domeniul energiei. În plus, în legătură cu Nord Stream 2, vom demara discuțiile pe recomandarea Comisiei cu privire la mandatul de negociere, în timpul președinției noastre, prima discuție este prevăzută pentru 25 iulie. Trecând acum la alt domeniu, dincolo de energie, eu sunt responsabilă pentru subiecte la fel de fierbinți în Consiliul Concurenței. E vorba de politica industrială. La Consiliul Concurenței din mai, toate statele membre au arătat clar că industria și producția trebuie să fie în continuare una din principalele politici uh, ale Uniunii Europene. Acest lucru a fost evidențiat și de Consiliul European la ultima sa reuniune din iunie. Consiliul a făcut apel la Comisie să pregătească o strategie industrială a Uniunii Europene și să prezinte obiective strategice pentru industrie. A cerut de asemenea și un plan de acțiune cu măsuri concrete. Salutăm rezoluția Parlamentului European pe tema strategiei industriale adoptată săptămâna trecută. Președinția estoniană sprijină pe deplin toate aceste solicitări și va continua munca în această direcție. În timpul mandatului nostru la președinție ne vom concentra și pe digitalizarea industriei și producția avansată. Știm că acest subiect este extrem de important pentru Parlamentul European și pentru Comisia aceasta. Atunci când vorbim despre industrie, doresc să-mi exprim și sprijinul față de Fondul European pentru Apărare și față de Programul European de uh, Dezvoltare a Industriei de Apărare. Și sper ca acesta din urmă să fie pus în aplicare cât mai rapid. Ne bucurăm că Parlamentul este un partener uh, de nădejde în acest domeniu, mai ales în lumina rezoluției sale din noiembrie 2016, prin care încuraja Comisia să consolideze baza industrială și tehnologică a sectorului apărării. Industria europeană de apărare este de o importanță vitală. 500 de mii de locuri de muncă înalt calificate sunt în joc și sperăm ca aceste dosare să progreseze rapid. Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre inițiativa Startup și Scale-Up. Ce aș dori să subliniez aici, în cadrul acestei uh, formațiuni a Consiliului, este ideea de startup și scale-up. Consiliul Concurenței a salutat această inițiativă a Comisiei. Consiliul sprijină pe deplin abordarea sugerată de a dezvolta un mediu mai bun pentru inovare și antreprenoriat, care facilitează crearea și extinderea firmelor startup. Președinția estoniană intenționează să desfășoare un follow-up la inițiativa Comisiei. În timpul mandatului nostru vom face schimburi de opinii cu privire la măsurile concrete puse în aplicare până acum și vom discuta acțiunile necesare pentru următorii ani. Aici se încheie prezentarea mea, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebările legate de industrie și energie. Colegele mele se vor ocupa de alte subiecte mai târziu. Vă mulțumesc. Thank you very much, madam. Mulțumesc, stimată doamnă. Aș dori să începem cu reprezentanții grupurilor uh, politice. Doamna Del Castillo Vera de la PP are cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult. Bine ați venit la comisia noastră. Mi-a făcut o deosebită plăcere să ascult care sunt angajamentele dumneavoastră în domeniul energiei. Acesta este unul din subiectele cele mai importante de care se ocupă comisia noastră. Știți că mai acoperim și alte domenii, însă nimic nu e mai important decât așa numitul pachet de iarnă de energie curată. Este absolut crucial. Așadar, ne așteptăm ca în următoarele luni, după vacanța de vară, să uh, obținem cel puțin o poziție comună în Consiliu. E foarte greu să mergem mai departe de atât, însă cred că asta vom putea să obținem. Din punctul meu de vedere, și insist, două aspecte sunt foarte importante în ceea ce privește guvernanța și uh, piața internă a electricității. Aceasta are legătură cu interconectarea. În cazul meu, țara mea este afectată, la fel și alte state, însă dorim să continuăm. Și anume, dorim să avem o piață unică a energiei. Și de aceea este esențial ca toate statele membre să uh, definească instrumentele adecvate pentru, pentru interconectare. Obiectivul acesta trebuie să fie consolidat, nu doar să se mărească procentul uh, de energie din fiecare țară care trebuie interconectat, ci trebuie să se găsească soluții din perspectiva rentabilității ca investitorii să fie cu adevărat interesați de interconectare. Cred că este un subiect vital pentru diferitele state și e un subiect foarte important și pentru PPE. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele SND, domnul Zorinio. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o salut pe doamna ministru, să o felicit și să îi urez mult succes în timpul președinției estoniene. Să știți că așteptările în ceea ce vă privește sunt mari, mai ales în domeniul Uniunii Digitale. Date fiind practicile excelente din Estonia. Cu privire la societatea informațională. La această reuniune, Am crezut că o să discutăm și cu uh, ministrii pentru antreprenoriat și uh, pentru educație. Mi se pare simbolic că nu au putut să fie aici. O Uniune digitală nu e doar o piață digitală. Ca să avem succes, uh, trebuie să dăm dovadă de leadership în domeniul tehnologic, trebuie să creăm locuri de muncă, și trebuie să lucrăm foarte mult la includerea tuturor cetățenilor, pentru ca toată lumea să aibă de câștigat pe urma uh, societății informaționale. Eu uh, v-am ascultat uh, explicațiile detaliate cu mare atenție și aș dori să pun accentul pe două chestiuni. Eu sunt raportor la subiectul Wi-Fi for You, o inițiativă care va fi finalizată în timpul președinției estoniene. Este o inițiativă cu foarte mare potențial care are drept scop uh, conectarea la internet a spațiilor publice, promovarea tehnologiei internetului, uh, punerea la punct a pieței unice și dezvoltarea societății informaționale în Europa. Cum va contribui președinția estoniană la acest lucru? Cum veți uh, profita de această ocazie în timpul președinției dumneavoastră? Ne interesează foarte mult și Uniunea Energiei, uh, mai ales uh, pachetul uh, energie curată. Credem că este vital ca societatea informațională să fie pusă și în slujba acordului de la Paris. Internetul e foarte important și poate permite conectarea rețelelor digitale cu rețelele de energie, Astfel, în viitor, vom putea ajunge la standarde mai ridicate de competitivitate, vom putea oferi și servicii în domeniul cetățeniei. Este o provocare majoră. Domnule ministru, toată lumea are așteptări foarte mari de la Estonia în aceste domenii. Cum veți lucra la Wi-Fi for You și cum veți conecta internetul și uh, Uniunea Energiei? De la ECR, se připojuji, paní ministrině, ke svým kolegům a vítám vás u nás na... Domnul Toșenovs. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, doamnă ministru, vreau și eu să vă urez bun venit la reuniunea noastră. Cu siguranță, președinția estoniană are loc în momentul în care discutăm uh, un subiect extrem de important, și anume pachetul energiei. Acesta va influența economia timp uh, de mulți ani de acum încolo, pentru că un, în Uniunea Europeană și în statele membre uh, Uh, energia joacă un rol foarte important. Ați spus că vor avea loc uh, două triloguri pe acest subiect. Am o întrebare, așadar, în legătură cu acest lucru. Cum doriți să garantați coerența și uh, legăturile între cele șapte domenii încă între care se numără și uh, eficiența. Cum veți aborda problema aceasta la Consiliu? Pentru că știu că diferă punctele de vedere și diferă și așteptările în Consiliu. Înțeleg că e o întrebare dificilă și personală, dar vă rog să-mi spuneți ce așteptări aveți. Ale. Thank you. Uh, it's a unique opportunity. Uh, de la alt... Doamna Calas, este o șansă unică pentru mine să vorbesc estoniană, deci am să trec la această limbă. <laughs> Mă bucur foarte mult să vă văd aici și aș vrea să vă pun următoarea întrebare în legătură cu uh, piața electricității. Am uh, vorbit despre această propunere și uh, a fost foarte clar faptul că multe, mulți nu cred în această piață. Și vreau să vă pun următoarea întrebare. Cum vă poziționați dumneavoastră la Consiliu? Ce idei aveți în legătură cu uh, proiectarea pieței electricității? Când pre veți pregăti concluziile, uh, ce veți spune? Credeți că piața energiei va putea funcționa mai bine pe viitor? For us, first experience as well. Și pentru noi e o premieră să o auzim pe Caia vorbind estoniană. Mulțumesc! Domnul Turmes, în estoniană vă rugăm. No, that, that will be very... O să fie foarte scurt dacă vorbesc estoniană. Mulțumesc, doamnă ministru, inclusiv pentru că ați fost gazda, da, că veți fi gazda uh, unui eveniment la Marea Baltică în 29 septembrie uh, pe tema regiunii Baltice ca regiune uh, unde se folosesc în mare proporție energii regenerabile. Voi fi acolo și sper să particip și la alte reuniuni ale dumneavoastră. Dacă puteți să ne spuneți mai mult despre cooperarea regională în termeni practici. Știu că dumneavoastră ați văzut probabil cele mai multe efecte pozitive ale acestei piețe. Dacă ne puteți dezvolta mai mult strategia dumneavoastră, vă rugăm. Apoi, Mă interesează memorandumul de uh, înțelegere cu privire la desincronizarea față de rețeaua rusească. Dacă am înțeles eu bine, acest memorandum nu a fost încă semnat. De ce? Cred că suntem gata să avem trei state baltice uh, care cântă în aceeași gamă, dar uh, trebuie să fiți și dumneavoastră gata să colaborați. Apoi, în legătură cu politica industrială, în timpul președinției dumneavoastră, va veni uh, o nouă propunere uh, din partea Comisiei și cred că e clar că industria va trebui să uh, se miște, industria automobilelor va trebui să se miște spre automobilele electrice. Aveți o strategie pentru a promova industria automobilelor, pentru a anticipa această revoluție? Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh, on behalf of, uh... Mulțumesc! De la GUE, domnul Silichioti. Eh? Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să urez bun venit, domnule ministru, și pe această cale să-i urez multă baftă. Din experiență, eu știu cât de greu este pentru o mică țară să prezideze Consiliul. Eu sunt din Cipru și președinția noastră a avut loc, așa că cunosc toate dificultățile, deci mult noroc încă o dată. Iată întrebarea mea. Spuneați ceva despre a crea un nou design pentru piață. Totuși, în ultimii ani, am văzut cum țările, cum sunt țări sau regiuni izolate față de anumite rețele. Deci ce părere aveți despre noul design al pieței energetice? Și apoi, cu privire la sărăcia energetică, aceasta este un fenomen nou care afectează Europa. În Parlamentul European se fac uh, diferite declarații și anunțuri din partea Comisiei Europene, dar din păcate nimic nu este organizat după un plan și până la urmă sunt afectate milioane de consumatori din Uniunea Europeană. În al treilea rând, v-ați referit la uh, reducerea dependenței energetice și îți spuneați ceva despre North Stream 2, dar nimic despre South Stream și diferitele conducte din Sud, nimic despre problemele din Sudul Europei. Cunosc succesul Estoniei în domeniul energiilor regenerabile și știu că susțineți cerințele Parlamentului European aici, dar ce abordare aveți în ceea ce privește energiile regenerabile, obiectivele și uh, reducerea acestor obiective de către Comisia Europeană? Permiteți-mi și un comentariu despre industria de apărare. Europa de Sud se confruntă cu deindustrializarea ca urmare a crizei și a recesiunii. Un minut, uh, domnul Peterson. Thanks very much and uh, let me also uh, say welcome. We have, as, as mentioned... Mulțumesc foarte mult. Am și eu așteptări mari de la dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți mai multe detalii ce se întâmplă cu dosarele pentru energie. Există multe ambiții pe care le are președinția și aplaud acest uh, fapt. Vă doresc mult succes, dar uh, sarcina este una enormă, mai ales dacă vreți să finalizați totul la Consiliu până la finele anului. Așa că mai multe detalii vă rog despre cum Dumnezeu credeți că veți reuși asta. E o mare ambiție, iar Parlamentul ar trebui să facă tot posibilul ca să vă ajute. Dar uh, să ne prezentați o abordare realistă. E foarte important de avut în vedere lucruri realiste. Deci, vă rog frumos uh, să ne mai vorbiți un pic despre ambițiile, dar și um, lucrurile, um, dar și despre fizabilitatea lucrurilor. Mulțumesc, domnul Benson. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit și din partea mea aici la Parlament. Întrebarea mea e tot despre politică energetică. O piață liberalizată a energiei este bună pentru consumator, pentru întreprinderi, dar mă uit uh, la abordarea Consiliului de Ministri. Și știm că avem uh, Uniunea Energetică, mulțumită șefilor de stat care au fost de acord cu ea. Acum uh, mă uit la pachetul energetic și citesc declarațiile, procesul verbal al ultimei reuniuni dintre ministrii de energie. Nu e deloc uh, ambițios ce se întâmplă acolo. Vrem să nu mai importăm gaz de la domnul Putin pentru a ne reduce dependența. Nu mai vrem combustibil fosil din Orientul Mijlociu. Dar știm și vrem o factură redusă la energie pentru uh, consumatori. Vrem și locuri de muncă pentru IMM-uri, dar vedem, pe de altă parte, o abordare naționalistă a miniștrilor. La fel când se discută și despre TSO-uri. În loc să avem o abordare regională, vedem decizii naționale cu privire la designul pieței și ambițiile sunt reduse. Deci, ce putem face pentru ca împreună să avem o abordare pozitivă la Consiliu? Mulțumesc. Domnul Beautycoffer. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnul, doamne ministru. Două întrebări legate de politica industrială. 1. Acest Parlament, la ultima sesiune plenară, a adoptat o rezoluție cu o majoritate covârșitoare prin care cerea o politică industrială comprehensivă a fi promovată de către Comisie și Consiliu. Ce veți face pentru a prelua acest punct pe ordinea de zi? N-am găsit nimic uh, similar în, în programul președinției. În al doilea rând, cu privire la industria apărării. Din 2009 am avut uh, directiva cu privire la achiziții, care n-a fost de fapt niciodată realmente implementată, fiindcă dacă ar fi fost. Economiile ar fi fost de miliarde anual. Sunt bani risipiți din cauza unor practici din statele membre, fiindcă nu aplică niște norme minime pentru concurență pe piață. Deci ce veți face pentru a vă asigura că această directivă va fi implementată de acum încolo? Mulțumesc! Doamna Werner. Dumneavoastră aveți cuvântul. Mulțumesc! Întrebarea mea e în aceeași uh, direcție ca și cea adresată de domnul Butikofer. Am avut mai multe rezoluții în Parlamentul European cu privire la industrie, industrializare, o politică coerentă a industriei în Uniunea Europeană. Domnul Bütikofer s-a referit la digitalizarea uh, industriei într-o rezoluție, eu la căile ferate. Uh, Friends of Europe sunt cei care la Berlin au cerut ceva în, în același sens. Uh, 15 uh, președinți de Uniuni uh, s-au adresat domnului Buzek cu aceeași interpelare, deci întrebarea este în ce măsură ne puteți sprijini dumneavoastră. Am avut și o ultimă rezoluție și am prevăzut un calendar, deci cum ne puteți susține dumneavoastră în așa fel încât uh, la comisie să izbutească cei de acolo să structureze o politică industrială pentru Europa, măcar să se facă o comunicare în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Permiteți-mi și mie să adresez o scurtă întrebare. Se discută despre faptul că președinția estoniană vrea să mm, lărgească mandatul de negociere pentru Nord Stream 2 uh, în domeniul offshore, cu un nou temei juridic. Ați vrut să extindeți mandatul și către alte conducte offshore ne puteți oferi câteva detalii despre intențiile dumneavoastră? Este un element foarte important pentru noi. Ne simțim direct responsabili pentru a discuta mandatul pe viitor, mai ales în ceea ce privește obținerea unui potențial acord. Stimați membri ai Comisiei ITRE, vă mulțumesc foarte mult pentru gama largă de întrebări Deja mm, mi-am dat seama că cel puțin câteva dintre întrebări au fost foarte, foarte pertinente. Mulțumesc pentru asta, dar am văzut că sunt și multe semne de întrebare. Dacă programul nostru va fi suficient de ambițios sau dacă suntem suficient de realiști, noi încercăm să fim și una și alta. Și permiteți-mi să iau un bun exemplu de la Caia Calas, Eh, adică să vorbesc în estoniană, fiindcă știu că sunt interpreți de cea mai bună calitate aici, prin urmare trec la estoniană. Mulțumesc așadar eh, că vă axați pe ceea ce încearcă Estonia să obțină în eh, domeniul energiei curate. Este un pachet uh, foarte amplu. După cum vă spuneam, au fost făcute deja două dialoguri tripartite și am, avem deja de pe 26 iunie o poziție comună la Consiliu și putem să negociem cele două documente importante. Asta când Parlamentul European va fi gata. Noi considerăm că eficiența energetică este o prioritate. Președinția estoniană a investit uh, multe lucruri în toate sectoarele pachetului energetic. Suntem uh, dispuși să avem două reuniuni uh, ale grupurilor de lucru pe săptămână și vrem să avem o abordare generală și în ceea ce privește energiile regenerabile. Guvernanța la nivelul Uniunii Energetice reprezintă pentru noi obiectivul principal, lucru legat de diferitele propuneri legislative în lucru în ceea ce privește pachetul Clean Energy. Acest sistem de guvernare ar trebui să formeze cadrul, un cadru puternic, dar flexibil în același timp. Un cadru care să ajute Uniunea Europeană să își obțină toate obiectivele până în 2030. Vrem să reducem, de exemplu, povara administrativă, vrem să monitorizăm progresul cu un minim de birocrație. Ca Cala s-a referit la designul pieței energetice, o întrebare foarte um, sensibilă pentru noi, foarte importantă, pentru că este un subiect uh, în care am investit mult. Facem tot posibilul pentru ca piața energetică să funcționeze în Europa. Vrem să avem o abordare bazată pe piață, dar înțelegem că există interpretări diferite și nu ne putem aștepta la rezultate peste noapte. Estonia are în vedere patru propuneri diferite foarte importante când discutăm despre designul pieței energetice. Vrem să găsim o abordare generală la Consiliu în septembrie. Sperăm însă ca Parlamentul European să fie dispus să meargă în același ritm cu noi și să ne ajute, pentru că vrem să obținem un acord până în 2018. Apoi, a fost o întrebare și despre inițiativele Estoniei în uh, sfera digitală. Colegul meu, domnul Palo, care este ministrul de resort în acest domeniu, vă va vorbi doar despre acest subiect. Dar în ceea ce privește într-adevăr lumea digitală și sectorul energetic, planurile noastre erau să facem o declarație în ceea ce privește parteneriatele public-private. Cu acel prilej vom vorbi și despre economia digitală și despre piața energetică la un loc. Vorbim despre viitorul sectorului energetic și uh, despre diferitele schimburi de date, despre platformele pentru providerii de Uh, energie și producători, obiectivul fiind acela de a exista mai multe informații pentru consumator. Noi vrem să creăm un sistem, uh, un cadru legislativ simplu, vrem să avem uh, uh, smart meters care să funcționeze la fel, contoare inteligente așadar. Și oricum uh, nu există nicio reuniune la care să nu avem în vedere și uh, platforma digitală într-un fel sau altul în timpul președinției estoniene. M-a întrebat cineva despre Estonia. Domnul Turmes se referea la progresul Estoniei și la vecinii baltici cu privire la desincronizare. Așa este. Suntem sincronizați în aceeași rețea cu Rusia și Belarus și ne-am dori să avem progres aici. La Consiliu am avut în vedere diferite modele de desincronizare, desincronizare față de rețelele uh, Rus Rusiei și Belarusului. Sunt mai multe alternative, dar noi ne axăm pe două linii prin uh, Pol, pe două direcții, mă scuzați, prin Polonia înspre Europa Centrală. Până la finele lui 2017 sperăm să avem deja detaliile. Ne-ar plăcea de asemenea să avem studii adiționale, în așa fel încât să putem publica un memorandum de înțelegere până la sfârșitul acestui an. Domnul Buzek, președintele ITRE, m-a întrebat despre Nord Stream 2. Așa este. Estonia vrea să înceapă negocierile despre mandat. Mandatul pentru Nord Stream 2. Și asta cât mai repede posibil. Dar, miniștrii de energie s-au întâlnit pe 26 iunie, iar Nord Stream 2 a fost doar un punct de informare. Nu a fost definită sau aprobată vreo abordare. Discuțiile adevărate vor avea loc la sfârșitul lui iulie. Vrem să avem ambiția necesară, să ne spună statele membre ce părere au ele și care cred că ar uh, fi cerințele pentru a treia conductă. Noi vrem să știm dacă negocierile ar trebui să fie doar despre Nord Stream 2 sau și despre alte conducte sau despre potențiale viitoare conducte, chiar și South Stream. Deci vom uh, apleca urechea la ce au de spus statele membre, după care vom uh, trage concluziile necesare. Pentru noi ce este important este următorul lucru. Toată lumea să înțeleagă cadrul juridic. Îl vom fixa, iar el ne va permite să acționăm, căci va fi un cadru juridic ce ne va ajuta să ne dăm seama cum să folosim diferitele conducte de gaz și ce trebuie să facem. Care sunt posibilitățile la nivel european și ce poate să facă Comisia pentru diversificarea energetică. Cu privire la strategia industrială, noi vom continua discuția pe conținut. Vrem să avem un cadru pentru schimbările structurale, pentru digi digitalizare, pentru un model durabil antreprenorial. Ne dorim să avem o strategie din partea Comisiei până în primăvara lui 2018 așa cum spuneam în concluziile Consiliului. Statele membre sunt gata să lucreze pe această strategie. Mulțumesc, spune președintele. Comentarii din sală fără microfon. Um. not easy to catch all the questions. Maybe you can repeat it just in one. Aș putea repeta întrebarea în doar o propoziție. Există o directivă pentru achiziții, încă din 2009, și acolo se fixează niște standarde pentru achizițiile în domeniul apărării. Dar directiva n-a fost cu adevărat implementată și întrebarea este dacă în timpul acestei președinții se va veghea la aplicarea directivei, implementarea directivei, pentru a economisi bani prețioși ai contribuabilor, ce astăzi sunt pur și simplu risipiți. Mulțumesc pentru această întrebare. Vom face tot posibilul. Vă mulțumesc. I uh, hope that will be enough. păi sper să fie destul, spune domnul Butikofer. You see, they are very detailed questions. Vedeți că întrebările sunt foarte detaliate și eu sunt chiar sigur că um, președinția va lua notă de toate aceste întrebări, le va duce până la Tallinn pentru a încerca să vă respecte așteptările, dragi colegi. Îmi pare rău, dar nu știu dacă este foarte ușor să răspunzi într-un ase- în ase- cu atâtea detalii în doar câteva minute. Și oricum, un discurs minunat la început, răspunsuri extraordinare, mulțumim foarte mult pentru implicare și mult uh, succes uh, în următoarele șase luni. Șase luni foarte importante pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Iar acum trecem mai departe la un alt subiect issue very important, digital agenda. Un subiect extrem de important, agenda digitală, telecom și IMM-urile. Doamna Urme Palo, ministru pentru antreprenoriat și informa- tehnologiile informației, care ne va informa despre activitățile uh, sub egida președinției estone. Doamnă ministru, Doamnă Pavo, așteptăm cu nerăbdare să știm ce planuri aveți pentru următorul semestru. Din păcate nu vă oferim prea mult timp pentru pregătiri. Este foarte important ca președinția estonă să poată răspundă la întrebări și sperăm că ne va trimite și răspunsuri în scris la întrebările adresate de membrii comisiei noastre. Doamnă ministru, care este programul dumneavoastră? Stimate profesor Buzec, uh, stimați membri ai acestei comisii, doamnelor și domnilor, mă bucură nespus ocazia oferită de a putea discuta cu dumneavoastră astăzi în privința prioritățile președinției estone. Chiar dacă am început abia acum două săptămâni, pot spune că poziția noastră de președinți ai uh, Consiliului este una temeinică, și suntem foarte hotărâți să ne ducem cu la bun sfârșit uh, obiectivele și să răspundem uh, provocărilor. Și e adevărat că avem uh, multe posibilități în față. În calitate de ministru al tehnologiilor informației, este clar că mă preocupă foarte mult provocările și posibilitățile din domeniul digital. Astăzi, de altfel, voi vorbi uh, în principal despre piața unică digitală, mm, care vă interesează atât de mult. Una dintre marile priorități ale președinției noastre este promovarea Europei Digitală. Împreună cu ceilalți doi parteneri din trioul președinției vom face tot ce ne stă în putință pentru a ajuta Consiliul să-și respecte calendarul în ceea ce privește încheierea negocierilor în privința uh, Europei Digitale în 2018. Uh, o conectivitate bună este vitală pentru libera circulație a datelor și va veni în ajutorul mediului de afaceri, va deschide noi servicii, iar cetățenii vor putea profita de toate posibilitățile pe care le deschide lumea digitală. Codul comunicațiilor electronice reprezintă un pas, un pas înainte uriaș către societatea gigabaiților și reprezintă una dintre prioritățile de bază ale președinției estone. Vrem să ajungem la un uh, compromis uh, în Consiliu în această privință. Vom lansa de altfel în curând negocierile cu Parlamentul și uh, mă bucur că vom putea conlucra pe acest dosar împreună cu Comisia uh, ITRE. Sunt convinsă că vom ajunge la un rezultat satisfăcător pentru toate părțile implicate. În ceea ce privește OAREC, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, uh, împreună cu statele membre, cu Comisia și Parlamentul, va trebui să găsim o cale pentru a asigura o coordonare eficientă la nivel european. Evident, trebuie să um, avem în vedere importanța investițiilor și uh, securitatea acestora în contextul național. Statele membre sunt angajate în dezvoltarea rețelelor de 5G. Săptămâna viitoare voi discuta despre pașii următori pe care îi avem de parcurs împreună cu ceilalți miniștri ai telecomunicațiilor. Am uh, implicat uh, Parlamentul European în aceste discuții și sper ca mesajul pe care îl vom avea în privința desfășurării 5G să fie unul foarte puternic. În ceea ce privește piața unică digitală, evident că este un fenomen în continuă dezvoltare și trebuie să vedem ce ne așteaptă. Uh, evident, cadrul legislativ și politic al economiei datelor este unul extrem de important. Înainte de toate, nu se poate nega că garantarea accesului la date este vitală pentru toți uh, europenii, pentru a asigura uh, competitivitatea Europei pe, um, în economia globală. Deci avem nevoie de o uniune a datelor cu reguli clare pentru schimbul de date, atât în spațiul public cât și în cel privat. Trebuie să îndepărtăm obstacolele nejustificate în calea um, fluxului de date și sunt uh, convinsă că și Comisia ITRE este foarte interesată de acest uh, subiect. Însă, din punctul de vedere al președinției, restricțiile în privința localizării datelor reprezintă doar una dintre fațetele Uniunii uh, datelor. Considerăm că trebuie să nu pierdem din vedere accesul la date și reutilizarea datelor care nu au caracter personal. Acestea fiind zise, în decursul președinției avem intenția să uh, avem mai multe discuții politice pe uh, libera circulație a datelor la Consiliul Informal care se va ține la Tallinn în luna iulie. În ceea ce privește propunerea Comisiei în privința restricției, um, restricțiilor la localizare, vom avea și o dezbatere politică în luna decembrie. Dar aceștia sunt abia primii pași ai Uniunii Datelor. Sper că împreună cu ceilalți parteneri din uh, trioul președinției să reușim să avansăm cât mai mult. Evident, date fiind ultimele atacuri cibernetice, nu putem nici de cum evita subiectul securității cibernetice. O piață unică digitală trebuie să fie uh, sigură la nivel european. Odată cu noua strategie pentru securitate cibernetică, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că aceasta devine o realitate. Încrederea și cooperarea între statele membre, precum și între instituțiile europene și naționale, reprezintă un element vital – Vom începe activitatea pe marginea mandatului actualizat al ENISA, începând cu această toamnă. Însă, evident, chestiunile digitale nu reprezintă singura mea zonă de responsabilitate. De asemenea, am și uh, îndeplinesc și rolul de ministru al spațiului din Estonia vom, președinția va uh, sublinia, va scoate în evidență eforturile de a îmbunătăți uh, politica spațială europeană, pentru că, într-adevăr, aceasta poate veni în sprijinul creării de locuri de muncă, creșterii economice, investițiilor și competitivității europene. Um, programul Copernicus, programul spațial, care deocamdată este în curs de evaluare la jumătatea parcursului, este extrem de important și se bucură de întreaga noastră atenție. Avem de gând să pregătim concluziile Consiliului pe lecțiile învățate până acum în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui program, dar mai important decât atât, vrem să ne concentrăm pe viitorul acestui program și pe uh, programele de observare a Pământului în general. Ideea este de a maximiza avantajele pentru cetățenii europeni și pentru economia europeană în sprijinul um, industriei spațiale europene. În ceea ce privește Galileo, președinția europeană are uh, intenția să adopte în concluziile Consiliului în ceea ce privește evaluarea interimară a sistemului global de navigație prin satelit la Consiliul din decembrie. Uh, în conformitate cu agenda digitală a președinției estone, avem intenția de a scoate în evidență avantajele unei uh, aplicări mai uh, ample și mai inteligente a tehnologiilor digitale. Toate aceste mm, subiecte vor, se vor bucura de atenție în decursul săptămânii spațiale europene, care va avea loc în Estonia între 3 și 9 noiembrie. Bineînțeles, nu există doar Europa digitală. Știm prea bine că spațiul este fără de sfârșit. Rolul președinției este de a găsi un punct de echilibru între toate punctele de vedere diferite, între tradițiile și interesele europene, pentru a uh, reuși la cele mai, să ajungem la cele mai bune rezultate cu putință pentru euro, cetățenii europeni. Deci în următoarele cinci luni și jumătate ne vom pune serios pe treabă. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat și pentru atenția dumneavoastră și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc. Uh, thank you for opening speech. And now we go... Vă mulțumesc, doamnă ministru. Trecem acum la intervenții din partea reprezentanților grupurilor politice. Vă rog, intervenții de două minute. Apoi, pentru celelalte intervenții, câte un minut doar. PPE, doamna de Castillo Vera. Vă mulțumesc, domnule președinte, bun venit, doamnă ministru, și vă mulțumim pentru uh, prezentarea dumneavoastră și pentru angajamentul foarte serios pe care îl aveți în domeniul digital, care evident este unul cheie pentru Europa și uh, un element cheie al programului președinției estone. În ceea ce privește transformările digitale, conectivitatea este de bază. Fără aceasta, evident, nu putem uh, duce transformarea digitală europeană acolo unde trebuie să ajungă. Însă, electrocomunicațiile tocmai că vizează o îmbunătățire a conectivității. Evident, este nevoie de investiții, însă așa vom reuși să ajungem la dezvoltarea reală a 5G. Astăzi avem uh, marea uh, ocazie de a avea ultima întâlnire a raportorilor din umbră și sper să obținem în sfârșit acordul politic. Odată ce le, îl vom fi obținut, 11 septembrie, vom fi gata pentru a intra în perioada trilogurilor. Dumneavoastră sunteți acum uh, reprezentanții Consiliului evident că nu ne puteți garanta um, atingerea unui acord în decursul președinției dumneavoastră, însă sperăm din tot sufletul să ajungem acolo. Vă mulțumesc, domnul Zorinio, din partea S și D. Vă mulțumesc, uh, doamn, domnule președinte. Am uh, avut deja ocazia de a ura mult uh, succes președinției estone. Am spus și care sunt uh, așteptările noastre, care nu sunt mici uh, de la Estonia, mai ales în ceea ce privește chestiunile digitale. Toate bune și frumoase, însă aceste perspective ale dumneavoastră ar trebui să se poată realmente concretiza. Aș avea două întrebări. Cum credeți că veți putea profita de uh, Wi-Fi for EU, această inițiativă, cum, va putea, cum aveți de gând să câștigați cetățeni, uh, încrederea cetățenilor europeni în uh, societatea informației? Apoi, ar trebui să putem profita de uh, această ocazie pentru a uh, progresa în ceea ce privește Uh, combaterea sărăciei energetice, respectarea acordurilor de la Paris, uh, competitivitatea Uniunii Europene. Cred că se deschid niște perspective extrem de interesante și importante chiar pentru Uniunea Europeană și cred că um, întâlnirea acestor uh, două rețele este foarte importantă pentru a putea avansa. Mulțumesc, domnul Toșanus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, doamnă ministru, bun venit în comisia noastră. E foarte frumos din partea dumneavoastră să ne faceți o vizită chiar la începutul președinției dumneavoastră și vă mulțumesc pentru acest lucru. Eu, aș, eu sunt în asentimentul lui uh, doamnei Castillo. Codul despre care ați vorbit este într-adevăr cheie, este fundamental, însă nu reprezintă de fapt decât uh, o parte însă să nu uităm că trebuie să definim OAREC, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. Ne-ați putea spune mai multe despre OAREC, pentru că împreună cu Bela de Castillo am încercat să mm, legăm cât mai strâns aceste două dosare și aș vrea să știu care este calendarul din punctul dumneavoastră de vedere. Acest raport încă nu a fost uh, discutat la Consiliu și aș vrea să știu uh, care credeți că sunt etapele următoare și cam când vor avea loc acestea. În ceea ce privește Galileo, ați vorbit despre importanța politicii spațiale europene, ori Galileo, bineînțeles, este unul dintre cele mai mari proiecte în domeniu, în mod cert din punct de vedere financiar. Aș vrea așadar să știu de ce credeți că s-au făcut reduceri bugetare cu Galileo. Ce s-a întâmplat la Consiliu? În numele colegilor uh, din comisie, uh, trebuie să vă mărturisesc că ne-a uh, descumpănit și uimit să auzim de aceste reduceri bugetare. Ne puteți explica ce s-a întâmplat la Consiliu, pentru că viața acestui proiect a devenit extrem de complicată. Încă o dată, mult succes pentru președinția estonă, nu vă așteaptă o sarcină ușoară. E clar că cele șase luni care vă așteaptă sunt uh, scurtate și de vacanța de vară. Doamna Caia Calas uh, Alde. Uh, pentru a doua oară astăzi o să vorbesc estoniană. Vreau să vă felicit și să vă pun o întrebare foarte concretă și specifică. Este vorba de uh, domeniul de care vă ocupați. Într-o primă fază, serviciul over the top, nu știu cum se numește chiar în estoniană, uh, la Consiliu ați uh, vorbit despre uh, comunicarea electronică și eu am următoarea întrebare. Cred că nu e cazul să mm, suprareglementăm într-un domeniu în care ar fi mai util să uh, reducem uh, regulile pentru întreprinderile tradiționale. Apoi, uh, mă interesează libera circulație a datelor și tot ce înseamnă localizarea datelor. Ce doresc statele membre în acest domeniu? vor să acționeze, consideră că e o idee bună și apoi încă o întrebare. În legătură cu separarea, de câte ori uh, se vorbește despre terorism, acest subiect uh, revine pe tapet. Uh, cum ar trebui să lucrăm, cum ar trebui să ne organizăm și ce planuri aveți dumneavoastră în acest domeniu. Mulțumesc! Thank you very much, madam. Mulțumesc. Domnul Butikofer, de la Verzi. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Eu am trei întrebări. Legătura dintre digitalizare și energie a fost deja menționată și uh, ca o continuare Aș vrea să vă rog să comentați relația mai largă dintre digitalizare și uh, ecoeficiență plus economia circulară. Uh, care este legătura dintre aceste domenii și ce încercați să faceți dincolo de energie pură pentru a promova interconectarea dintre cele două domenii? În al doilea rând, vă rog să-mi spuneți uh, ce părere aveți mi se pare că se petrece o adevărată cursă a digitalizării, un concurs între diferitele regiuni ale lumii. Ce vă spune instinctul? Cât timp avem uh, ca să hotărâm dacă vom avea o industrie sustenabilă și orientată spre viitor sau dacă vom uh, rămâne în urmă și vom dispărea de pe hartă? Vă rog uh, să-mi spuneți opiniile dumneavoastră. În al treilea rând, vreau să vă pun o întrebare despre reciprocitate. În această cursă există și o concurență între măsurile reglementative. Nu toate regiunile uh, au aceleași politici de reglementare. Credeți că ar trebui să insistăm asupra reciprocității? De exemplu, în ceea ce privește localizarea datelor? Unele autorități insistă pe localizarea datelor. Noi nu suntem uh, pentru. Deci, uh, cum abordăm subiectul? I'm not too fast because... Um, nu mă grăbesc pentru că doamna ministru văd că se pregătește ca să răspundă la aceste trei întrebări puse în două minute foarte dificile. Trecem acum la întrebările cu durata de un minut și începe domnul Carinș. Ok, I să... A, nu. Doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să vă urez un călduros bun venit, doamnă ministru, și să vă urez mult succes în acest mandat și o președinție reușită. Mi se pare foarte bine că aveți un program atât de ambițios. Vă mulțumesc. Am uh, niște întrebări concrete. La un subiect nu v-ați referit, dar pentru mine, pentru țara mea e foarte important și pentru țara dumneavoastră e foarte important, și anume guvernanța electronică. Nicio altă țară din Europa nu este atât de uh, avansată la acest capitol nimeni nu uh, oferă servicii cetățenilor atât de multe și diverse ca țara dumneavoastră. Ne-ați putea spune mai multe, ne-ați putea spune ce stimulente veți folosi pentru a promova uh, guvernanța electronică în întreaga Uniune Europeană? Și apoi aș dori să mă refer la securitatea cibernetică. S-a vorbit despre ENISA. Aș vrea să știu dacă mai sunt și alte activități prevăzute în acest domeniu și în legătură cu politica spațială. Uh, ce intenționați să faceți uh, la președinția Consiliului? Poate vă referiți și la uh, altceva, ați vorbit despre Copernicus și Galileo, dar vă rog să-mi spuneți și ce alte inițiative concrete aveți în vedere. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc. Acum domnul Boni. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și mult succes Sperăm ca președinția estoniană să dea un nou suflu agendei digitale din Europa. Am două întrebări. În primul rând, fluxul liber de date. Cum credeți sau cât credeți că sunt de pregătite statele membre nu doar să înceapă discuția despre fluxul liber de date, ci să o și încheie cu succes, dând dovadă de uh, flexibilitate, ceea ce e foarte important aici. A doua întrebare se leagă tot de fluxul liber de date, dar dintr-o altă perspectivă. Guvernul estonian a prezentat uh, o declarație uh, privind uh, societatea digitală uh, și sănătatea și mă interesează cum doriți dumneavoastră să demarați uh, munca statelor membre pe acest subiect Vreți să vă alăturați eforturilor făcute de comisie, care în toamnă va prezenta o, o comunicare pe sănătatea electronică? Mulțumesc! suur aitäh kasutan ka võimalust rääkida emakeeles kuna Mulțumesc. O să profit și eu de ocazie ca să-mi vorbesc uh, limba maternă. Aș dori să le mulțumesc uh, tuturor uh, celor care au pus întrebări, să vă mulțumesc pentru propuneri și o să și încep imediat. Sper să vă și dau răspunsurile așteptate la întrebări. În primul rând, Sunt de acord cu întrebarea uh, pusă uh, de uh, colega noastră. Într-adevăr, asta e direcția în care vrem să ne îndreptăm. Vrem să fim ambițioși, vrem rezultate. În general, dacă vorbim despre conectare, știm cu toții ce înseamnă accesibilitatea datelor, ce înseamnă um, o bună conexiune Wi-Fi, nu poți să vorbești despre o liberă circulație a datelor și despre societatea digitală fără conectivitate. Conectivitatea trebuie să fie de cea mai bună calitate. Uh, toate regiunile geografice trebuie să fie acoperite și conectivitatea trebuie să fie de mare calitate, inclusiv în sensul că datele trebuie să circule rapid și în volum mare. La întrebarea domnului Zorinio legată de Wi-Fi for You, cred că pot să răspund că este o inițiativă bună. Așteptăm uh, aprobarea finală a propunerii de către ambii uh, legiuitori și dorim să uh, lucrăm cât se poate de intens la Wi-Fi for You în următoarele luni. Codul uh, comunicării electronice este un alt subiect foarte important. Este unul din uh, subiectele cele mai importante, de altfel, uh, din portofoliul Ministerului Comunicațiilor. Pe 9 iunie s-a mm, adoptat o concluzie în Consiliu la care am lucrat din greu și acum avem baza necesară pentru a merge înainte. În ceea ce privește OAREC, Consiliul are următoarea ă, abordare. Dorim întâi să finalizăm lista de responsabilități ale OAREC, și abia după aceea vom uh, analiza um, definirea competențelor în regulamentul OAREC uh, pentru viitor. În ceea ce privește politica spațială, La Consiliul Concurenței din decembrie, Estonia intenționează să organizeze o reuniune cu toți miniștrii uh, responsabil de politica spațială, pentru a discuta despre uh, situația strategiei spațiale. Până atunci, uh, strategia spațială va împlini un an și vom putea să discutăm despre ce am făcut în această perioadă și ce trebuie să facem în continuare. În general, se consideră că trebuie să continuăm cu programul Copernicus, însă avem nevoie de finanțare suplimentară, altfel nu vom putea să mergem mai departe. Trebuie să ne concentrăm asupra datelor spațiale și trebuie să transmitem datele spațiale întreprinderilor noastre, inclusiv IMM-urilor. În Uniunea Europeană, toată lumea trebuie să beneficieze de aceste date. Estonia are uh, o experiență solidă în domeniul digital și dorim să facem uh, tot ce ne stă în putere ca să contribuim la uh, transmiterea datelor către uh, lumea afacerilor. Cred că și acest lucru este relevant atunci când vorbim despre competitivitatea Uniunii Europene. Putem să ne ameliorăm competitivitatea dacă datele uh, circulă liber, dacă statele membre sunt digitalizate și dacă statele membre colaborează mai bine și mai eficient. Nu există alte soluții, de fapt. Trebuie să ne folosim mai bine datele și să vedem ce putem uh, ameliora pe viitor. Ajung acum la întrebarea doamnei Calas. Stați să organizez notițele, am încercat să scriu tot. Mulțumesc. Am găsit. Prima întrebare uh, din partea doamnei Calas viza suprareglementarea în domeniul uh, TIC. Avem un uh, mediu foarte bun uh, pentru dezvoltarea serviciilor over the top și nu dorim să suprareglementăm, e clar. Abordăm aceste subiecte în, în Consiliu, le-am discutat și în timpul președinției malteze. Am uh, spus că dacă serviciile sunt similare, trebuie să li se aplice reguli similare. Dorim, de asemenea, să avem garanții juridice pentru toți uh, participanții la piață. Dorim uh, să avem uh, directiva conținutului și celelalte acte legislative care se referă la conținutul Uh, digital și dorim să ne asigurăm că toate conțin aceleași uh, condiții. În legătură cu criptarea, la ora actuală nu așteptăm uh, niciun fel de propuneri legate de criptare. În legătură cu securitatea cibernetică s-au pus mai multe întrebări. În primăvara 2018, în primăvara 2018, uh, această, toate directivele ar trebui să fie în vigoare. Comisia Europeană și-a luat angajamentul de a uh, veni cu o nouă strategie privind securitatea cibernetică până în luna septembrie. Strategia care este în vigoare astăzi are deja 4-5 ani, ceea ce nu este atât de mult, însă evoluțiile în lumea cibernetică sunt foarte rapide. Așadar, strategia ar trebui actualizată continuu și e foarte important ca toate statele membre să uh, participe cât mai serios la acest proces de actualizare pentru ca toate directivele să fie actualizate și puse în aplicare. În cadrul ultimului atac cibernetic, uh, întreprinderile afectate au fost întreprinderile internaționale. De aceea e foarte important uh, ca securitatea cibernetică să fie de bună calitate, dar degeaba e de bună calitate în Estonia dacă în rest nu este la înălțime. În legătură cu guvernanța electronică, e un subiect esențial pentru Estonia. Am uh, făcut foarte multe, am obținut foarte multe rezultate, am pus accentul pe dezvoltarea acestui domeniu în Estonia. Și în noiembrie, dacă nu mă înșel, va avea loc o conferință la nivel înalt pe tema guvernanței electronice, am dorit să și adoptăm o declarație despre următorii pași de făcut, despre cum se pot uh, promova principiile guvernanței electronice în Europa. Mm, noi am uh, dori ca toate datele să fie cerute o singură dată. Pentru noi este un principiu foarte important în domeniu. Ultima întrebare se refera la Galileo și la uh, fondurile alocate acestui program. Nu pot decât să vă spun că vom face tot ce putem ca să ne asigurăm că um, și dacă se va reduce bugetul, uh, să obținem uh, beneficii maxime din acest program. Libera circulație a datelor, fluxul liber al datelor e un subiect pe care l-au abordat mai mulți membri din Parlament. Uh, și aș dori să vă spun că noi vom face tot ce putem ca să uh, lucrăm pe acest dosar. Așteptăm propunerea Comisiei Europene cu privire la cadru și în decembrie intenționăm să organizăm o discuție politică pe această temă. Sper că am răspuns uh, la toate întrebările. Mă bucur de, de fiecare dată să vă văd. Sper să am ocazia să vă văd cât mai des, să avem în plan 50 de conferințe pe subiecte digitale. Lumea digitală este un subiect foarte important în Estonia și nu este un subiect care se limitează doar la domeniul meu de competență. E un subiect esențial pentru toți miniștrii și ne vom bucura dacă membrii din Parlament vor participa la evenimentele noastre. Nu sunt sigur, dar cred că ați răspuns la toate întrebările în detaliu. E foarte important pentru noi, pentru că știm că e imposibil să dai detalii la toate întrebările într-o reuniune atât de scurtă. E foarte important să luați aceste întrebări și să le duceți cu dumneavoastră la Tallinn și să continuați să lucrați pe aceste subiecte, chiar dacă nu ne dați un răspuns acum, aici. Sperăm să ne îndepliniți așteptările. E foarte important pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult, uh, stimată doamnă, pentru prezentarea de la început și pentru că ați răspuns la toate întrebările Vă, vă urăm toate cele bune pentru următoarele șase luni. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult pentru, mulțumesc pentru această șansă de a fi astăzi aici. Mulțumesc tuturor pentru atenție, pentru întrebări, pentru punctele menționate. Sper să ne revedem la Talin și am înțeles că foarte curând veți avea vacanță deci vă urez o vară frumoasă, mulțumesc. Uh, mulțumesc, dragi colegi. La reuniunile noastre, cred că știți că se întâmplă totdeauna același lucru. Îi răspund domnului Beautycofer acum. Știți că nu se poate să, să primim răspunsul chiar la toate întrebările, dar știu că întrebările au fost notate, au fost remarcate și deci subliniez că este foarte important uh, să nu fie uitate și uh, așteptările dumneavoastră să fie îndeplinite. Eu nu am nimic împotriva întrebării dumneavoastră, pentru că sunt foarte rezonabile și e foarte bine să punem întrebări cât mai detaliate. În niciun caz nu trebuie să evitați să puneți întrebări detaliate, dar nu, poate, nu se poate să primim răspunsuri chiar la toate. Mulțumesc mult pentru înțelegere și uh, dacă și dacă aveți întrebări de pus, să puneți, chiar dacă sunt foarte detaliate. Trecem acum la uh, doamna uh, Reps, ministrul Educației și Cercetării. Our top. E un subiect ce ține de noi. Cercetarea și spațiul. Și, din ce știu eu, Doamna Reps nu este responsabilă de inovare, dar acest subiect este atât de apropiat de noi. Cercetarea, inovarea sunt două elemente foarte interconectate aici la noi, așa că să nu vă speriați dacă apar întrebări și pe chestiuni de inovare, fiindcă nu avem cum să separăm cele două elemente cu precizie. Și poate transmiteți întrebările celorlalți miniștri de resort din guvernul dumneavoastră. să avem în vedere tot ceea ce ține de educație, cercetare. Inovare este triunghiul cunoașterii, foarte important, și să lăsăm triunghiul așa cum este el. Să nu-l divizăm și să nu lăsăm nimic la o parte. Orizont 2020. Cel mai interesant subiect se referă este acesta pentru noi. Poate că, da, apar întrebări și despre educație, pentru că, iarăși, este imposibil să lăsăm educația la o parte când discutăm despre cercetare. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Buzec. A fost foarte important că am avut acea reuniune scurtă de dinainte și, cu siguranță, în lunile ce vor urma vom avea mult mai multe reuniuni. Dragi colegi din Parlamentul European, E o mare plăcere pentru mine să fiu aici. ca să discutăm foarte pe scurt despre prioritățile președinției Consiliului și totodată să pot lua notă de ideile pe care le aveți. Astăzi deja am uh, discutat la o reuniune oarecum informală cu mulți membri. Totul a fost foarte informativ și primirea a fost călduroasă. Doresc să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi în avans toate întrebările și discuțiile care au fost aici pe orizont 2020, pe multe dintre prioritățile președinției noastre, sunt lucruri pe care, care ne interesează pe noi. Pentru prima dată, Estonia deține președinția Consiliului și noi am fost mereu o țară pro-europeană. Pentru noi e mai ușor să avem această abordare unită și această înțelegere comună despre ce este mai bun pentru Uniune în general. Iar în domeniul cercetării este foarte important, pentru că avem un mediu competitiv și Uniunea Europeană a făcut front comun. Dacă putem avea valoare adăugată în cercetare, atunci cu atât mai bine. Acum, câteva dintre prioritățile noastre. O să ilustrez câteva, dar sigur mă bucur, apoi, mă bucur să aud apoi toate comentariile. Este un moment foarte important pentru președinția estoniană. Am început uh, discuția pentru bugetul post-2020 și apar întrebări uh, existențiale despre viitorul Europei. Practic, multe dintre acțiunile noastre se uh, orientează către viitor, pentru că obiectivul general este acela de a stopa pesimismul și de a arăta uh, cum putem să unim și mai mult Europa. Aici, uh, cooperarea pe cercetare și inovare reprezintă cu siguranță un element important. În timpul președinției noastre vom avea un follow-up al evaluării la jumătatea perioadei a Orizont 2020. Programul cadru de acum mai are trei ani, iar discuțiile despre viitorul program au început deja. Discuția de aici, precum și documentul de poziție al părților interesate, sunt elemente relevante aici. Felicit Parlamentul pentru raportul comprehensiv în ceea ce privește evaluarea interimară a 2020. A fost un document uh, foarte tranșant, foarte comprehensiv, primul de acest gen. Pentru viitorul program cadru trebuie să înceapă pregătirile deja și mă bucur că există deja înțelegere comună a unor chestiuni și că am fixat deja niște priorități în timpul președinției noastre. Săptămâna trecută am avut plăcerea de a participa la o conferință cu colega mea Soledad Cabeson. A fost într-un panel cu mine și am avut o bună discuție cu privire la post-2020. Este important să oferim uh, rolul uh, necesar cercetării și inovării, pentru că e foarte clar că nu avem cum să avem cercetare fără inovare și inovare fără cercetare. Elementele acestea merg mână în mână. De asemenea, vreau să vă spun că am analizat toate valorile la jumătatea perioadei și raportul aferent și ne-am dat seama că cercetarea nu se poate face nici fără educație. Uneori uităm acest aspect, pentru că Uniunea Europeană se axează mai mult pe un element. Discutăm despre excelență. E clar că trebuie să avem un fundament puternic și acesta îl putem obține prin educație. Despre toate acestea discutăm astăzi. Apoi, dezbaterea despre viitorul Uniunii Europene și bugetul Uniunii Europene. Trebuie să justificăm mult mai bine de ce UE trebuie să investească în cercetare și dezvoltare și inovare. Să facem asta mult mai mult decât până acum, pentru că avem destule dovezi că cercetarea și inovarea au un impact pozitiv important asupra economiei și societății. Acest lucru trebuie prezentat ca atare și de aceea am fixat ca asta să fie o prioritate pentru noi. Dar trebuie să traducem această cunoaștere în argumente persuasive pentru cei care negociază bugetul, atât la nivel european, cât și la nivel național. Să avem un fir narrativ mai bun pentru cercetare, pentru Europa. În Estonia noi ne mândrim de E-Estonia. Uh, chiar am discutat uh, despre asta. Dar succesul E-Estonia n-ar fi fost posibil fără o bună bază de cercetare. Dezvoltarea e-Estonia a fost un proces pe termen lung, iar uh, în cadrul acesta, acestui proces, uh, oamenii care le-au deținut cunoaștere și au fost inovatori au stat uh, la bază. Pascal Lamy, luna trecută, a vorbit despre nevoia de a spori finanțarea pentru cercetare și inovare. Nu e vorba de a ne purta frumos cu știința, este vorba și despre menținerea identității noastre europene. Europa trebuie ca prin cercetare și inovare să facă față provocărilor viitorului și să câștige un avantaj competitiv. Cercetarea și inovarea au puterea de a conecta și inspira oamenii. Nu trebuie să subestimăm uh, rolul transformativ al unei abordări cu adevărat uh, bottom-up în ceea ce privește viitorul Europei. E o realitate tristă faptul că Uniunea Europeană este departe de a atinge obiectivul de 3% pentru investiții în cercetare și inovare. Avem, în schimb, doar 2,03%. Aveam asta în 2015. 90% din investițiile în cercetare și dezvoltare se fac la nivel național și doar 10% la nivel european. De aceea, în timpul președinției noastre, noi nu ne vom axa strict pe bugetul european, ci vom monitoriza și eforturile naționale pentru ca și acolo să sporească investițiile în cercetare și inovare. Și când discutăm despre viitorul program cadru, Consiliul trebuie să transmită un mesaj ferm în ceea ce privește cum să avem un program cu impact uh, mare in, uh, inputul părților interesate și din partea raportului la mie al Parlamentului European reprezintă un bun punct de plecare pentru discuție. Și trebuie să vedem ce se întâmplă cu finanțarea prin programul cadru. Subiectul este relevant pentru programul cadru nou și am decis să ne axăm în special pe sporirea coerenței și deschiderii uh, parteneriatelor pentru cercetare și inovare din Europa. Complexitatea peisajului de finanțare europeană este un subiect care apare mereu și mereu pe ordinea de zi, chiar și în contextul raportului eh, de evaluare interimară pentru Orizont 2020. Se întâmplă din cauza numărului sporit de parteneriate și inițiative, adică 25% din totalul eh, bugetului pentru Orizont 2020. Această cotă a crescut constant în anumite părți din Orizont 2020, ajungând chiar la 60%. Raportul AMI sugerează un obiectiv minim care să fie Uh, eliminarea unei treimi din uh, schemele de finanțare pentru cercetare și inovare, eliminare de instrumente și acronime. Mai mult decât atât, obiectivul nostru este acela de a crea o abordare mult mai strategică față de cercetare și inovarea în domeniul european prin parteneriate și să avem o coerență și deschidere uh, mai mare față de nou sosiți. Vrem să facem o um, evaluare interimară pentru Orizont 2020 și să orientăm pentru viitor uh, uh, programul cadru. Vom face asta în concluziile Consiliului. La final doresc să Uh, vă invit uh, la evenimentul nostru de pe 12 octombrie de la Tallinn. E vorba de o conferință prezidențială în ceea ce privește excelența în uh, cercetarea europeană. Și vrem să maximizăm impactul și valoarea cercetării în Europa, în societatea noastră, sperând să găsim astfel noi argumente pentru sporirea investițiilor în cercetare și inovare în Europa. La final, doresc să vă spun că această președinție va face tot ce stă în putință pentru a se asigura că există cea mai bună cooperare cu Parlamentul European. Cooperarea între instituțiile noastre Cooperarea cu cercetătorii, cu instituțiile de cunoaștere și cu industria reprezintă elemente cheie pentru a avea o, o viziune ambițioasă pentru cercetare și inovare într-o Europa post-2020. Mulțumim foarte mult, spune președintele, un mesaj extrem de important uh, acum la sfârșit, deși totul a fost semnificativ pentru noi, bineînțeles. Domnul Eller, în numele PPE-ului, vă rog. Bun venit, doamnă ministru, în Parlamentul European. Țara dumneavoastră a avut o activitate pregătitoare foarte bună. A fost foarte interesant pentru noi. Dumneavoastră v-ați pregătit în mod desăvârșit pentru această președinție, mai ales în domeniul cercetării și nu se întâmplă uh, mereu asta, nici măcar cu state mult mai mari. O să spun pe șleau. E vorba de o decizie internă cu privire la buget. V-ați făcut trimitere la raportul la mii și la vorbele frumoase, tipice, dar uh, realitatea este că este un eșec total la obiectivul de 3%. Poate că e justificat, într-adevăr, spuneați că bugetul european e doar o proporție mică și că multe state membre chiar uh, au uh, redus finanțarea nu mă refer neapărat doar la obiectivele Europa 2020, mă refer în general la cheltuielile pentru industrie. Până la urmă, totul se rezumă la bani. Și întrebarea este, în ce măsură președinția dumneavoastră dă curs ambiției uh, formulate la Parlament cu o propunere de buget uh, relativ umilă, 120 uh, de miliarde de euro, adică raportul la mii dacă ar fi să ajungă la 300 de miliarde, ar presupune 150 de miliarde pe an din partea statelor membre. Ne uităm la statisticile pentru Asia și America de Nord, piețele concurente. Și vedem cum ceilalți sporesc bugetul, majorează bugetul și noi suntem în continuare modești. Ce intenție aveți așadar? Vreți să susțineți o propunere mai ambițioasă? Măcar să obținem ce, acel 3%. Și apoi, în termeni practici, da, e un program de excelență, dar în continuare avem o mare lacună de inovare în Europa. Pentru asta, Parlamentul cerea o conferință UE 13 în septembrie și ar fi foarte bine dacă președinția dumneavoastră ar fi interlocutor la nivel de micromanagement. Micromanagement pentru așteptările față de acoperirea lacunei și față de menținerea excelenței ca principiu uh, director. Am apreciat foarte mult uh, asta din partea dumneavoastră. Mulțumesc, uh, spune președintele. Și acum, uh, în numele SND, următorul vorbitor. Przyjemnością widzę ponownie panią minister po spotkaniu. Mulțumesc. Este o plăcere să o reîntâlnesc pe doamna ministru. Ne-am întâlnit deja la sesiunea de dimineață și am discutat despre educație. Mă axez acum strict pe cercetare și vă adresez trei întrebări. În primul rând, care sunt ideile dumneavoastră și acțiunile aferente în uh, noul program cadru pentru a reduce disproporționalitatea teritorială la nivelul beneficiarilor uh, Orizont 2020. Peste 60% din fonduri au mers până acum către patru state membre, ceea ce este o problemă enormă cu care ne confruntăm. Spuneați că este important să reconsolidăm uh, parteneriatele. Și aici uh, sunt foarte curioasă. Cum credeți că putem face asta? A doua întrebare. Veți fi de acord uh, cu propunerea Parlamentului de a extinde brevetul de excelență pentru a nu pierde niște proiecte foarte bune care n-au fost finanțate din cauza că n-au existat fonduri suficiente la momentul respectiv. Ultima întrebare. Credeți că în contextul ultimelor cifre vehiculate ar trebui să încercăm să obținem efecte de sinergie între diferitele metode de cercetare în uh, noul program cadru și la orizont 2020? Și ce se întâmplă cu sumele uriașe de la apărare? pentru că și acolo avem nevoie de cercetare, cercetare de bază, pentru că fără aceasta nu există dezvoltare. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Toșenovski. I konservatysta, bardzo proszę. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, já vás také vítám a velmi si cením vaší návštěvy. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că sunteți aici la comisia noastră și apreciez mesajul pe care l-ați trimis cu privire la importanța cercetării. Cercetarea este contribuția noastră la viitor. Rezultatele cercetării sunt foarte importante. Întrebarea mea este dificilă <clears throat> și știu asta, dar e important să menționăm Orizont 2020 și Brexit. Legătura dintre cele două elemente. Știm că Regatul Unit era un uh, jucător important la nivelul cercetării academice. Și acum, Orizont 2020 se va termina. Se întâmplă în 2020 și noi vrem să știm ce se întâmplă cu Brexitul. Nu doar din punct de vedere financiar, dar și în ceea ce privește contribuția Regatului Unit la cercetare și dezvoltare. Cum ne putem pregăti pentru Brexit? Negocierile Brexit nu s-au referit la cercetare, știu asta. Dar eu, unul, cred că în curând ar trebui să ne referim și la acest aspect. Fiindcă Cred că Brexitul va fi unul prietenos și mă sper ca legăturile de cercetare cu universitățile să rămână aceleași, pa chiar neatinse. Eu unul asta sper. Să existe o ruptură foarte prietenoasă, fiindcă Regatul Unit este într-o poziție fruntașă când discutăm despre centrele de cercetare universitară. Vă mulțumesc pentru intervenție. Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult, stimate coleg. Următorul vorbitor, doamna Caia Calas de la ALDE și, mai important, poate, din Estonia. Mulțumesc. Voi vorbi estonă. De fapt, am două întrebări. Prima. Sunt foarte multe programe bune cu privire la finanțarea cercetării și științei. Dar ne lipsește ceva. Legăturile între diferitele programe. Programele sunt izolate, separate. Așa că întrebarea mea se leagă de ultima care a fost adresată. Președinția estoniană are în vedere sporirea sinergiilor dintre diferitele programe? Și a doua întrebare se referă la robotică și inteligența artificială. Ce intenționează Estonia? va analiza și perspectiva roboticii în uh, uh, programul cadru de cercetare și rolul inteligenței artificiale? Claude Turmes în numele verzilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O întrebare. Nu știu dacă există conceptul în estonă. E vorba de white elephants. E o întrebare de câteva miliarde de euro discutăm despre cercetare, inovare și uh, bani investiți corect, avem uh, uh, un proiect cu privire la um, fuziune care va veni, nu știu când, prin 2083 sau oricum, prea târziu pentru a mai fi relevant. Și ce vom face? Vom avea uh, o mare problemă bugetară și iată, nimeni nu vorbește despre asta acum. Noi vorbim despre bani investiți chipzuit, cu valorificare și iată că nu spunem cum ne-am pus noi speranțele într-un proiect, degeaba, și să uh, oprim acest uh, proiect, pentru că sunt vreo 2000 de creiere geniale care se irosesc acolo, în loc să fie utilizate altfel. Așa că dacă tot ne puneți la încercare, uh, să discutăm și despre elefantul din încăpere pentru că este legătura între inovare și politica industrială. Și tot la acest capitol, China este un jucător al naibii de bine organizat. Ne-au depășit la capitolul industrie solară în doar 3-4 ani de zile. De ce? Fiindcă noi nu suntem capabili să găsim 500, 580 de miliarde de investit într-o tehnologie de top solară. Și iată că nu există suficient capital de risc pentru asta ca să trecem la următoarea generație de energie solară, chit că se știe că suntem fruntași la capitolul cercetare în domeniul energiei solare și totuși nu reușim să facem puntea de legătură cu industria și la fel este și cu bateriile. Adică, Fără un mare efort european, vom fi mari perdanți în fața Asiei. Și nu va fi deloc uh, frumos să spunem această poveste. Eu sunt optimist. Zi de zi mă trezesc și mă simt optimist, dar uneori mi se pare că dincolo de asta ar trebui să înțelegem și care sunt punctele slabe. Deci capitalul de risc și uh, îndrăzneala de a o rupe cu anumite proiecte uh, care nu sunt bune. Thank you very much, colleague. First of all, um, uh, team members. Înainte de toate, stimați eurodeputați, să știți că îmi face o uriașă plăcere de a vedea cât de apropiate sunt punctele noastre de vedere. Și pe noi ne preocupă discuțiile la care făcea referire domnul Turmes, și anume faptul că Asia și nu doar China, Corea de Sud și India, cum accelerează ritmul foarte tare și apoi, bineînțeles, marele nostru competitor, Statele Unite – da, realist vorbind, uh, știm că încă suntem 28 de state membre, încă nu suntem 27, deci asta înseamnă și multe abordări diferite, dar pe de altă parte și a pierde avantajul competitiv pe care îl are Uniunea Europeană. Adevărul este că cercetătorii europeni sunt extraordinari sunt uh, autonomi, uh, sunt inovatori. Nu trebuie, evident, să pierdem din vedere avantajul nostru competitiv, și anume cercetarea și libertatea de care se bucură cercetătorii europeni, pentru că nu le spune nimeni ce au de făcut. Și pot face lucruri minunate pe termen lung, dar, evident, ne-am dorit o mai bună cooperare în domeniul uh, cercetării și dezvoltării și niște obiective mai concrete, niște rezultate mai concrete. Estonia are, deci, două priorități. Pe de o parte, raționalizarea peisajului uh, cercetării, așa cum spunea doamna Robacica, pentru că e foarte important să arătăm că știm să ne mișcăm totuși cu agilitate în acest codru des al mm, programelor despre care vorbea Caia Calas. Sunt numeroase programe, numeroase parteneriate. Într-adevăr, înainte de toate, trebuie văzut ce se poate raționaliza din toate acestea. avem ca obiectiv o treime, să vedem dacă vom reuși. Acum, în ceea ce privește competitivitatea, succes, um, sugestiile dumneavoastră, sugestiile domnului Lami, uh, cu toate indică nevoia unui, unei finanțări mai mari, atât la nivel național cât și la nivel european. Și acum întreba și domn, domnul Eller ne întreba cât de ambițioși suntem. Ei bine, noi am lansat aceste discuții abia la Consiliu, dar evident ă, toți cei care au răspunderi în domeniul cercetării sunt de acord cum că ambițiile noastre trebuie să fie mai mari în acest domeniu. Problema este că acum rămâne de văzut de arătat foarte clar care sunt avantajele cercetării și dezvoltării pentru economia europeană. Lucru pe care uităm, îl uităm câteodată, îl pierdem din vedere. Încercăm să uh, atragem uh, cât mai mulți decidenți, atât politici cât și economici și uh, financiari în această cursă. Propunerea noastră este ambițioasă, este acea de dublare. Parlamentul European, să nu uităm că a fost întotdeauna un uh, actor foarte ambițios, iar noi la nivelul Consiliului încercăm să avem o propunere ambițioasă. Evident, suntem abia la început de drum. Domnul Toșenovski a pus pe tapet uh, problema Brexitului, care ne preocupă evident pe toți. Suntem abia în uh, etapa timpurie a Brexitului, nu prea știm ce ne așteaptă exact, nimeni nu știe încotro se vor îndrepta negocierile. Dar în domeniul cercetării, e clar că tinerii, atât uh, profesorii, cât și studenții, cât și cercetătorii, sunt îngrijorați E clar că nu trebuie să pierdem acest avantaj extraordinar al uh, minților luminate din Marea Britanie, dar și din Europa, care se bucură de mobilitate. Evident, deocamdată nu se știe care va fi situația, dar dacă reușim să avem uh, un obiectiv comun, uh, cu siguranță că vom reuși și o cale pentru a-l atinge și anume să nu pierdem acest avantaj al cercetărilor. În ceea ce privește viitorul uh, regimurilor, schemelor financiare, eu cred că punctul de pornire e unul foarte bun. Argumentele sunt puternice, rapoartele interimare sunt bune de asemenea și în aceeași măsură și uh, este și clar că mm, temele s-au făcut bine până acum se găsesc sinergii, se raționalizează din ce în ce mai bine și există propuneri și de aducere la oaltă a mai multor programe. Gândiți-vă la inițiative precum uh, inițiativa Consiliului privind uh, inovarea în Europa, uh, sinergii cu diferite propuneri pe fonduri structurale, deci modul în care fondurile structurale sau alte tipuri de fonduri europene pot fi folosite pentru cercetare. E clar că aceste sinergii ar putea face ca în domeniul cercetării să fie atrași mai mulți bani. Domnule Eller, știți bine că unele propuneri, spre exemplu, în din domeniul agriculturii au uh, apucat-o mai degrabă pe calea cercetării. Acum suntem în discuții oarecum aprinse pe tema apărării europene. Ați întrebat excelență sau deschidere. Uh, da, excelența ne-a adus rezultate foarte bune, însă, în aceeași măsură, ne preocupă foarte tare ce se întâmplă. Încercăm să întreprindem pașii necesari Oricum, idei uh, bune sunt deja, fie cu fonduri structurale sau alte tipuri de fonduri. Oricum, un lucru bun este că temelia este solidă pentru discuții. Toate rapoartele, toate studiile pe care ne bazăm sunt uh, temeinice. Acum rămâne de văzut uh, ce se va întâmpla și cu parteneriatele cu sectorul privat, cu sectorul academic. Sper că până la finele președinției noastre să avem o ștafetă foarte bună de pasat Bulgariei. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, stimată doamnă, pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați adus. Uh cu siguranță că și în uh, decursul președinției dumneavoastră veți uh, ști să cârmiți bine Uniunea Europeană. Încă o dată vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră și pentru faptul că astăzi ne sunteți oaspete. Vă mulțumesc și mult succes! Uh, dear friends, ladies and gentlemen, European Union... Dragi uh, colegi, trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Agenția UE pentru cooperare uh, în domeniul uh, reglementării energiei. Raportor domnul Peterson. Scopul acestei uh, propuneri este de a da un nou mandat uh, agenției în ceea ce privește reglementarea pieței. pieței. Uh, raportorul uh, a înaintat 36 de amendamente care vizează mai ales consolidarea acestei agenții. Deci aceasta vizează în general raportorul și cât și amendamentele. Dau cuvântul domnului Peterson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, țin să mulțumesc raportorilor din umbră cu care am avut discuții până acum. E vorba de un dosar foarte tehnic și foarte complicat. Am încercat un seminar tocmai pentru a înțelege mai bine această propunere și de dedesubturile acesteia. Cred că ne-a fost utilă tuturor această, acea întrunire. Avem nevoie de o piață internă pentru energie, iar avantajele ar fi mari pentru toată lumea, pentru cetățeni, pentru mediul de afaceri și pentru planetă. Comisia estimează că 7,5 miliarde de euro pe an ar putea fi câștigați din această perspectivă, dar deocamdată nu avem o piață internă pentru energie, Ba, din potrivă, nu reușim nici uh, mura care ne pică în gură să o amestecăm. Acum avem energie uh, ieftină, însă aceasta nu ajunge acolo în uh, zonele în care este nevoie de ea și în acele zone prețurile rămân uh, mari. Interconectivitatea dintre Danemarca și Germania de adeseori este împiedicată și duce la pierderi financiare foarte mari. Nu e decât un mic exemplu dintr-o mare paletă de astfel de exemple. Aceste provocări uh, sunt comune pe întregul teritoriu european și le-am putea evita. Prin reforme inteligente am avea numai de câștigat. Vrem să meargă această piață, vrem să funcționeze, însă pentru a reuși acest lucru avem nevoie de o reglementare. Enzoe a avut uh, succes în uh, crearea de rețele și crearea de reguli comune și îmbunătățirea nivelului de standardizare. Însă, trebuie ca ACER să mai fie consolidat pentru obținerea de informații. Punerea în aplicare este crucială pentru succesul oricărei reforme, este cazul și aici, bineînțeles. Așadar, trebuie să continuăm să subliniem importanța subsidiarității și să ne asigurăm că se iau hotărârile acolo unde trebuie. Tocmai de aceea avem nevoie de un, mai multă cooperare la nivel regional. Pentru că dacă nu, uh, autoritățile naționale și uh, operatorii naționali nu vor face decât să-și uh, apere propriile interese. Am vorbit cu uh, mai mulți operatori de transport și sistem care spun că uh, rocurile vor pune în uh, pericol întregul sistem. Acele centre operative regionale ar pune în pericol de deci, sistemul, însă cred că trebuie discutată această chestiune fără rezerve. În ceea ce privește ACER, am prezentat mai multe idei. În ceea ce privește competențele, cred că competențele directorului ar trebui sporite, astfel încât directorul la cer să poată să uh, permită agențiilor, uh, autorităților uh, regionale și naționale să facă propuneri direct la cer. Agenția are, o, are resurse limitate deocamdată, mult mai mici decât uh, nevoile acer. Deci un acer care ar, funcț- ar funcționa bine ar trebui să fie finanțat în mod stabil și deci ar trebui ca acer să îi se permită să poată, ca pentru anumite servicii, să perceapă taxe. În ceea ce privește guvernanța, trebuie să evităm uh, blocajele nenecesare, uh, și să avem un acord, um, acorduri cât mai solide. Dacă am avea vot prin majoritate simplă, s-ar asigura acest lucru, dar mă rog, sunt dispus la discuții. În fine, cred că directorul ar trebui să trebuiască să răspundă în fața Parlamentului European, așa cum prevede regulamentul acel actual. Toate aceste elemente vor face ca acer să se înscrie pe calea cea bună și va, ar constitui un pas înainte uh, către uh, ajungerea la o adevărată piață internă. Și asta ar trebui noi să le asigurăm cetățenilor europeni, pentru că în acest domeniu cetățenii europeni se așteaptă de la parlamentari să aducă soluții, să, ducă, să, să ajungă la mai multă energie și care să fie mai ieftină. Aștept cu mare interes comentariile din partea celorlaltor raportori, adică raportorii din umbră și oricum aștept cu nerăbdare să continuăm munca pe acest dosar. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru acest raport și pentru prezentarea pe care mm, tocmai ați făcut-o. Îl invit pe colegul Pohe de la S&D, raportor din umbră, să ia cuvântul. Nu dați cuvântul PP-ului înainte? Oh, foarte bine, mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragă Morten, dragi colegi, permiteți-mi să încep prin a-i mulțumi lui Morten pentru acest raport și pentru buna cooperare pe care am avut-o până acum. Această revizuire ar putea fi văzută din două puncte de vedere. Pe, puncte de vedere. Pe de o, o parte, acordarea de competențe sporite a CER, și, în al doilea rând, funcționarea organismelor individuale. Din punctul meu de vedere este clar că avem nevoie de o agenție solidă, cu competențe sporite, cu sarcini care efectiv să poată fi, pună în aplica- să poată fi puse în aplicare. Nu e vorba doar despre competențe care să fie acordate acer, ci și de resurse este foarte important ca această agenție să dispună de competențele necesare monitorizării pieței interne, dar are nevoie să poată avea și, să poată avea și competențe de, decizionale, de fapt. trebuie să poată desfășura activități la nivel european cu antități cum ar fi ENSOE și altele. ACER ar trebui să poată avea posibilitatea de a forța entitățile să, să respecte uh, hotărârile ACER prin impunerea de sancțiuni. Această agenție ar trebui de asemenea să dispună de posibilitatea de a da amenzi celor care nu răspunde hotărârilor sale. Cred că așa s-ar uh, răspunde așteptărilor din, din partea sistemelor energetice. E vorba deci despre um, resurse financiare și de personal limitate, schimbări la nivelul Consiliului de Guvernare și propunerea Comisiei de a îndepărta obligațiile um, uh, la adresa membrilor acer de a nu uh, asculta ordinele, să spun, politice. În ceea ce privește resursele, acer ar trebui într-adevăr să poată percepe uh, taxe pentru servicii, în ceea ce privește votarea, votul în, uh, comi în comitet, ar trebui într-adevăr să fie prin majoritate simplă și nu majoritate prin două treimi însă fiecare stat membru ar trebui să aibă un vot. În ceea ce privește Consiliul Administrativ care să nu mm, mm, asculte de ordinele politice, cred că este într-adevăr cheia succesului. Însă transparența și răspunderea trebuie să fie sporite atât pentru agenție cât și din partea organismelor uh, naționale de reglementare. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Toșanovski, care astăzi îl înlocuiește pe domnul Henkel, care este raportor din umbră din partea ECR. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj, pan profesor Hans Olaf Henkel, se dnes Mulțumesc. Din păcate, raportorul nostru din umbră, domnul Henkel, nu poate să fie prezent, de aceea am să-i prezint eu poziția dorește să transmită mulțumiri raportorului pentru acest text, are o opinie foarte pozitivă cu privire la această propunere a Comisiei și raportorul um, dorește să amelioreze propunerea, a și reușit, amendamentul 5 este foarte binevenit, e vorba de uh, reglementările obligatorii pentru participanții la ENSO ca să se respecte codul. Deciziile obligatorii trebuie să poată fi puse în aplicare de autoritățile naționale de reglementare la cererea ACER și agenția trebuie să aibă posibilitatea să solicite date și informații de la autoritățile de reglementare din cadrul REMIT pentru a beneficia de transparență și integritate pe piața Angro. Trebuie să abordăm structurile de monopol și de protecție ca să avem o piață pe deplin liberalizată și ca să oferim energie electrică la prețuri competitive. Agenția ar trebui să adopte uh, decizii cu elemente transfrontaliere și în acest sens avem nevoie de mai multă Europa și de o supraveghere europeană a pieței energiei, ca să se respecte regulamentele și codurile privind securitatea aprovizionării, competitivitatea și stabilirea unor prețuri corecte la energie. Această misiune merge, merge dincolo de capacitățile, capacitățile actuale ale ACER uh, și de aceea ar fi nevoie de un buget sporit și de resurse umane mai uh, consistente. Îmi pare rău că m-am lungit prea mult, dar asta m-a rugat domnul Henkel să transmit. Domnul Turmes, mulțumesc că nici domnul Davor nu a putut veni, deci vă spun eu cum stăm. În primul rând, noi, verzii, considerăm că nicio altă agenție nu are un raport investiții-beneficii uh, atât de uh, avantajos cu doar câteva milioane se pot obține beneficii de sute de milioane. Este costul bunei reglementări. Și cred că problema în acest moment la ACER este uh, problema încrederii. Eu sunt pentru COR-uri, centrele operaționale regionale. Cred că trebuie să depășim um, um opiniile prea înguste și prea limitate cu privire la aceste centre. Astăzi, funcționarea ACER, din unele motive de erori nu tehnice, ci mai degrabă politice, niște abordări politice nu foarte înțelepte, uh, este marcată de uh, tensiuni între ACER și autoritățile naționale de reglementare. Probabil că unul din motive este lipsa de transparență care se face simțită uneori. Deci cred că trebuie să uh, discutăm despre acest lucru. Eu sunt pentru mărirea competențelor ACER, dar cred că trebuie să vedem dacă regulile interne de transparență, dacă măsurile luate corespund cu uh, dimensiunea internațională și europeană a agenției. În al doilea rând, uh, Acer are părți interesate uh, importante. Această declarație cu privire la anularea retroactivă a uh, obiectivelor nu mi se pare corectă. chiar m-am întrebat la început de ce să fie în mandatul ACER această ostilitate față de energia regenerabilă. Cred că unele din autoritățile de reglementare încă cred că pământul e plat. Încă nu au înțeles că nu facem comerț doar de dragul comerțului, facem comerț pentru că piața este cel mai bun coordonator și duce la o foarte bună descentralizare. Sper ca și ACER să înțeleagă acest lucru. Sistemul trebuie să beneficieze de surse de energie regenerabile și de aceea avem nevoie de standarde. Și acum uh, un ultim uh, subiect și ca o întrebare pentru comisie în același timp. Cred că este straniu uh, să vedem aceste proceduri electorale. Avem o organizație de lobby numită SIA și uh, constatăm că există o coincidență de persoane între membrii acestei organizații de lobby și membrii Consiliului uh, Director. Și probabil va mai dura un deceniu. Mie mi se pare că această organizație este un lobby al, uh, organiza- al organelor naționale de reglementare. Nu mi se pare corect. Cred că uh, nu e posibil ca o persoană să conducă acea organizație și în același timp să fie membră în acest organ al Uniunii Europene și se creează astfel o confuzie de persoane și de entități. Nu cred că e cea mai bună metodă de lucru. Cred că trebuie să fie clar că CER să aibă un președinte diferit de membrii Consiliului uh, Director al ACER se creează această confuzie de roluri între organizația de lobby și uh, o organizație europeană foarte importantă. You very much, uh, Mulțumesc, domnul Silichiotis, în numele GUE. Domnul Proedre, arhica θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc colegului Morten pentru colaborarea uh, de până acum. Pentru GUE e foarte clar, ACER nu e de fapt o agenție europeană. Este doar o platformă de colaborare între autoritățile uh, de reglementare din domeniul energiei. Deci uh, nu trebuie să uh, formeze și să decidă strategia Uniunii Europene în acest domeniu. cred că specificul uh, fiecărui stat trebuie să fie luat în calcul în mod foarte serios. Din păcate, propunerile pe care uh, le vedem, uh, propunerea comisiei și textul colegului Petersen, care vizează mărirea competențelor ACER, contrazic suveranitatea statelor membre în ceea ce privește politica energiei. Cred că astfel se subminează rolul autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei. Noi suntem pentru articolul 43. Credem că Consiliul Director al ACER trebuie să adopte strategii pentru negocierile cu statele terțe. Dar îmi pare rău, această instituție nu e una politică, deci nu are motive să aibă această uh, Uh, competență. Statele membre sunt singurele care ar trebui să negocieze cu state terțe și cu state terțe care au adoptat și aplicat achiul comunitar în domeniul energiei și al mediului. ACER nu trebuie să ia decizii arbitrare pe baza altor criterii în domenii atât de importante. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să spun câteva lucruri despre Consiliul Director al ACER. Uh, e foarte important ca toți membrii să participe și să fie reprezentate toate regiunile. Aș dori să mă refer la articolul 23 din regulamentul actual, e nevoie pentru vot de două treimi din membrii sau 51% din voturile exprimate. Mi se pare un model de vot foarte periculos. Mă tem că acest lucru va uh, contraveni intereselor uh, statelor membre cele mai mici din Uniune, mai ales. Noi știm cum se rezolvă astfel de probleme și cum se iau deciziile la acest nivel Așadar, ținând cont de toate acestea, vom depune o serie de amendamente. Vă mulțumesc. Coleg. Mulțumesc, stimate coleg. Comisia Europeană. De la DG Energy, domnul director Buchard, ca de obicei când discutăm pachetul uh, electricitate. Mulțumesc. Îmi pare rău că tot eu vin tot timpul. Nu e foarte bine, avem nevoie de cooperare și mă bucur să colaborez cu dumneavoastră. Mulțumesc! Înainte de toate, aș dori să salut raportul domnului Petersen și amendamentele uh, sale. Nu doar pentru că uh, domnul Petersen susține în mare măsură propunerea comisiei și ne bucurăm de acest lucru, ci și pentru că amendamentele sale uh, consolidează propunerea noastră din mai multe puncte de vedere. În legătură cu unul dintre puncte, sunteți mai puțin ambițios decât noi, însă. Și aș vrea să vă spun despre ce este vorba și să menționez și punctele în care consolidați textul nostru și să vă spun ce părere avem. Sunteți mai puțin ambițios în ceea ce privește implicarea ACER în luarea deciziilor Uh, și metodologiile de luare a deciziilor la nivel regional. Foarte multe uh, vin din partea operatorilor de rețea, le dați posibilitatea să uh, cadă de acord între ei și abia apoi intervine ACER. E o procedură foarte anevoioasă, care există deja astăzi și tocmai pentru că nu e cea mai eficientă procedură posibilă, noi am considerat că ar fi mult mai ușor și mult mai eficient ca aceste decizii regionale să se ia direct la ACER, în subcomisiile uh, competente pentru fiecare regiune. Acesta este singurul punct în care dumneavoastră aveți un nivel de ambiție mai mic decât al nostru. Mai importante sunt punctele în care consolidați textul și văd că mulți dintre colegii care sunt astăzi aici vă susțin în mare măsură. În primul rând, în legătură cu finanțarea, noi nu am spus nimic în propunerea noastră despre acest subiect și dumneavoastră văd că do ați dori ca ACER să poată să uh, perceapă taxe. Cred că este, într-adevăr, o soluție pentru a consolida uh, bugetul ACER. Ce aș vrea să subliniez este că ar trebui să lucrăm mai mult la formulare. Uh, pentru că formularea trebuie să corespundă cu regulile bugetare și cadrul în care lucrează în general agenția este important. Dar am încredere că vom găsi o formulare bună, pentru că uh, perceperea de taxe este permisă de uh, cadrul bugetar actual al agențiilor. Așadar, vă susținem și vă oferim sprijinul nostru. Un alt punct foarte important pe care noi l-am trecut cu vedere, aș zice, dar dumneavoastră nu l-ați trecut, este acordarea de noi competențe ACER pentru a uh, solicita informațiile necesare de la ENSO-uri. E foarte important pentru că în trecut am avut multe probleme operatorii de transport nu sunt foarte generoși uh, cu informațiile și deci ideea noastră e foarte bună. Singura mea întrebare este, în raportul, este următoarea. În raportul dumneavoastră v-ați uh, referit și la uh, ENSO de gaz. E o problemă pentru că ar trebui să ne concentrăm doar asupra electricității în acest exercițiu și apoi să revenim cu un exercițiu de reflectarea acelorași idei și în domeniul gazului. Mm, a dumneavoastră ați mers un pic mai departe, nu vă critic, dar vreau să vă atrag doar atenția asupra acestui lucru. De asemenea, consolidați rolul ACER în legătură cu conformitatea. Ați spus că um, deciziile uh, luate trebuie uh, să corespundă cu deciziile ACER. E vorba de amendamentul 4, dar dumneavoastră ați mers și mai departe uh, și la 5 spuneți că trebuie să uh, avem conformitate cu actele legislative. Este rolul Comisiei ca gardian al tratatelor să ne asigurăm că nu mergem prea departe în acest uh, rol uh, uh, al ACER. Nu este treaba agenției să garanteze conformitatea cu actele legislative. Cred că este cam la limită ce propuneți dumneavoastră aici. Apoi, capacitatea de control reglementativ mai puternic. Domnul Turmes s-a referit la uh, COR-uri, eu, ROC în engleză, eu le spun uh, RCC-uri de azi dimineață. Am adoptat termenul domnului Carins, Centre de Coordonare Regională. Sigur că acestea trebuie să efectueze supravegherea reglementativă și motivul pentru care urmărim acest lucru este că unele din competențele centrelor operaționale regionale vor dispărea pur și simplu, tocmai pentru că vom avea o competență de supraveghere reglementativă foarte importantă. În rest, am spus-o și azi dimineață, este necesar și este important să avem această instituție pentru uh, cooperarea regională. În ultimul rând, vreau să răspund la întrebarea domnului Turmes către comisie în legătură cu procedura de selecționare a președintelui uh, Consiliului de Autorități de Reglementare, care este în același timp, după cum bine ați remarcat, și președintele uh, SEER, o organizație privată. Sunt de acord cu dumneavoastră, am vorbit deja despre această organizație și președintele actual are într-adevăr ambele posturi, atât la CER cât și la ACER, și uh, Comisia nu va accepta procedura de alegere prevăzută decât dacă într-o primă fază SIR își numește președintele și abia apoi se confirmă aceeași persoană ca președinte a Consiliului Director. Nu, din punctul de vedere al Comisiei, ă, această procedură încalcă toate regulile și dacă se va întâmpla asta, vom anula alegerea. Ă, nu vom accepta așa ceva, domnule Turme, sunt de acord cu dumneavoastră. Cel mai bine ar fi să avem persoane complet diferite în ă, Consiliu, între Consiliu și organizație. Însă, Cred că ar trebui să fie ales, în, ales întâi președintele Consiliului Director ACER și apoi uh, organismul privat să facă ce vrea. Și dacă o să aleagă aceeași persoană, n-au decât. Dar ordinea contează. Întâi să se reglementeze alegerea uh, președintelui Consiliului Director de la ACER și abia apoi organizația privată poate să facă ce vrea. Și deci, dacă nu se va respecta această procedură, noi o vom contesta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director, pentru explicații, pentru prezentarea poziției comisiei, e foarte importantă pentru noi. Și vreau să-l rog acum pe raportorul nostru să facă uh, ultimele observații. Domnul Petersen. Mulțumesc, vreau să le mulțumesc colegilor pentru toate observațiile. vreau să spun că sunt destul de optimist acum în ceea ce privește posibilitățile de a obține o majoritate pe acest text. Eu cu siguranță asta voi uh, urmări. Cred că este extrem de important pe toate dosarele noastre, inclusiv la pachetul privind apa, să avem um, unitate în Parlament ca să putem negocia puternic cu Consiliul. Domnule Pohe, mulțumesc pentru observații. Cred că avem uh, multe puncte comune. Vreau să-i mulțumesc și domnului uh, Toșenovski uh, de la ECR, care îl reprezintă pe raportorul din umbră de acolo. Mă bucur să am și sprijinul acestui grup și cred că am motive să fiu optimist și cred că voi ajunge la rezultate bune. La fel și în ceea ce îl privește pe dom domnul Turmes. Nu cred că pot să fiu de acord cu toate observațiile domnului Silichiotis, dar o să încercăm să vedem cât de departe putem ajunge la negocieri. În ceea ce privește observațiile comisiei, sigur că nu mi place atunci când uh, comisia spune că nu suntem atât de ambițioși cum este ea. O să vedem noi ce se întâmplă la negocieri. În ceea ce privește detaliile juridice, sigur că trebuie să respectăm temeiul juridic ca să ne asigurăm că totul se face după regulile artei. Deci, mulțumesc pentru uh, asistența oferită. O să colaborăm cu dumneavoastră ca să ne asigurăm că avem un text solid și care respectă temeiul juridic. După cum știți cu toții, calendarul prevede ca amendamentele să fie depuse până la jumătatea lunii septembrie, deci în vacanța de vară toți colegii pot uh, să se relaxeze și sperăm să fie și loviți de inspirație și să ne prezinte amendamente bune până atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Cred că va trebui să vedem până la urmă care va fi ambiția Consiliului, pentru că asta nu știm încă. Și acum Termenul de depunere de amendamente este 14 septembrie 2017 la prânz. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, tuturor colegilor care au participat la discuție și, desigur, reprezentantului Comisiei Europene și întregii echipe, începând cu domnul director. Mulțumesc, dragi colegi! Trecem la următorul punct. Înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrie este un PPP în temeiul articolului 187. Este un dosar în consultare, ca de obicei, și obiectivul acestei întreprinderi este să reunească toate părțile interesate pentru a se uh, promova Europa ca uh, mare piață uh, în domeniul cercetării, demonstrării și desfășurării de produse uh, bazate pe uh, bioindustrii. În 2014, raportor a fost domnul Lambert van Nistelrooy Întreprinderea comună uh, va avea o durată de 10 ani până în 2024 și astăzi raportorul în mandatul actual este domnul Miroslav Pohe. Și vă rog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 anchetă, să zic, și pentru efortul dumneavoastră de a obține toate informațiile necesare și de a le partaja cu noi. Considerăm că e bine să fie așa și e important să ne simțim în siguranță, adică să cunoaștem mult mai multe despre întreprinderile comune de tip PPP. Uh, deci mulțumesc foarte mult! Domnul Gambus, în numele PP, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Pohe pentru activitate. Sunt sigur că vom uh, găsi un acord bun de îndată ce va începe negocierea pe amendamente. Ați subliniat care este problema și unde sunt dificultățile în ceea ce privește întreprinderea comună pentru industrii și problemele care au apărut până acum. Având în vedere interesul general al Uniunii Europene față de aceste elemente și având în vedere importanța contribuțiilor financiare, Comisia sugerează să amendăm textul inițial și să prevedem posibilitatea de a face contribuții financiare la nivel de proiect. Sistemul uh, de acum prevede investiții la nivel de program. Și sigur că așa am reușit să rezolvăm problema și să atingem obiectivul inițial. Comisia, prin acest amendament, dorește să evite efectele dăunătoare asupra parteneriatelor și asupra activității parteneriatelor din bioindustrie. Și iar, iar IMM-urile um, ar fi scutite de un mare efort și centrele universitare ar putea progresa. Este sarcina noastră să facilităm accesul IMM-urilor la cercetare, să facilităm progresul în universități, pentru beneficiul Uniunii Europene. Totuși, luăm notă de faptul că modificarea în acest mod a regulamentului trebuie însoțită de o consultare publică a tuturor părților interesate. Cetățenii europeni trebuie să obțină informațiile necesare ca să înțeleagă impactul. Așa că Comisia trebuie mai întâi să finalizeze amendamentele pe regulament, dar uh, să nu treacă pe repede înainte toate procedurile. Așa că cerem Comisiei ca pe viitor să întrunească toate cerințele stipulate pentru ca procesul să fie cât mai deschis și mai transparent. Închei prin a sublinia încă o dată cât de Bine s-a descurcat domnul Pohe până acum și sper ca prin amendamente să uh, reușim uh, să obținem un bun text. Domnul Fox, care îl uh, locuiește pe domnul Van Posselt. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Van Posselt, colega mea, nu e astăzi aici. Îmi cer scuze față de membrii Trebuie să plec chiar acum la Econfic. Acum e rândul meu, așa că voi interveni și apoi voi pleca. Scuze pentru asta. Salutăm acțiunea Comisiei în a propune flexibilitate pentru ca um, prin contribuții directe din industrie să fie acoperite costurile operaționale. Acest model este utilizat deja cu succes în alte întreprinderi comune din uh, medicamentele inovatoare și uh, s-a constatat că bioindustriile sunt uh, importante și unice pentru întreprinderile comune și, practic, uh, e important să se poată interveni și finanța proiectele. E important din punct de vedere practic, asta și pentru a um, focusa mult mai bine activitățile. Interacțiunea dintre sectorul public și privat este foarte importantă, rezultatul fiind că banii contribuabilor sunt, vor fi folosiți uh, mult mai cu cap. Uh, cu efecte benefice pentru toate părțile interesate. Doamna Van, Basselt, Van Basselt mulțumește pentru raport uh, domnului Pohe. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Da, da, da, e în, în numele CR, așa ați intervenit, bineînțeles. Și acum uh, am vrea să dăm ascultare și grupului ALDE prin doamna Meissner. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc în primul rând raportorului. Sunt perfect de acord cu antevorbitorul de la ECR. Această inițiativă, per total, este una salutară. Ne dăm seama încă din avizele comisiilor cont și regii că evaluarea a fost una pozitivă. Noi mai trebuie să fixăm detaliile. Dar e vorba aici de a introduce o nouă metodă financiară față de ceea ce există. Și este bine, pentru că este un sector care va crește enorm. Și dacă vrem să avem dezvoltare, atunci să facem tot posibilul pentru a facilita progresul. Facilităm dezvoltarea prin uh, mijlocirea uh, finanțării direct prin proiecte. Și uh, se reduce și povara administrativă. Așa cum spunea domnul Fox, E vorba de medicamentele inovatoare, unde deja avem aceeași metodă și funcționează foarte bine, așa că avem un precedent. Pe total, suntem cu toții de acord că avem de-a face cu un sector de o semnătate majoră pentru viitor. E vorba aici și de energiile regenerative, surse regenerative de energie și de modul în care vom uh, introduce aceste elemente în bioindustrie. Și, de exemplu, cum vom crea benzină uh, reutilizabilă. E un aspect foarte relevant pentru întregul sector energetic, mai ales uh, în ceea ce privește durabilitatea. Așa că trebuie să ne asigurăm că va exista o finanțare Așa că n-am prea multe semne de întrebare, nu sunt sceptică deloc, susțin uh, tot ceea ce a propus Comisia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele Comisiei, domnul Valdemar Cut de la Digi Research Technology and Development. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor intervenienților. Mulțumesc domnului Pohe pentru analiza excelentă. N-a prea am uh, lucruri de adăugat. Ce aș vrea să fac ar fi să subliniez importanța acestui sector, așa cum spuneau unii vorbitori. Bioindustria se dezvoltă. Sunt niște tehnologii transformative pentru mai multe sectoare, că e vorba de energiile regenerabile sau uh, produse uh, din chimicale și plastic, dar neutră din punctul de vedere al carbonului din ce în ce mai mult. Mai ales discutând despre deșeuri, despre fertilizator, fertilizatori de obținut din uh, deșeurile biologice. E vorba de elemente importante pentru energie, circularitate, securitate, eficiență energetică, tot ceea ce ține de aceste domenii. Am vrut doar să clarific acest punct. Și permiteți-mi să zăbovesc asupra unui alt element care a fost menționat de domnul Poche, ce vom face cu cele 70 de milioane uh, on hold. Până acum, Comisia a făcut tot posibilul pentru a proteja interesele financiare ale Comisiei N-au existat um, contribuții financiare la nivelul programelor din cauza faptului că industria nu vrea să microfinanțeze competiția, exact cum a spus și domnul Pohe, și de aceea am lăsat bugetul pentru anii mai târzii. Intenția noastră fiind la vremea respectivă că vrem să facem ceva pentru că ne-am dat seama că industria se confrunta cu probleme și atunci am venit acum cu această modificare. Să sperăm că vom implementa acest acord încă din acest an pentru ca de la anul lucrurile să fie în mișcare. Și dacă lucrurile vor merge așa cum am previzionat, atunci cele 70 de milioane vor putea fi replasate în bugetul întreprinderilor comune pentru bioindustrie. Deci, practic, mutăm bugetul din acest an pentru anii ce vor urma, așa că, per total, nu există un impact asupra bugetului total. Doresc de asemenea să mai clarific un aspect. Contribuțiile operaționale și um, contribuțiile uh, uh, cu lichidități uh, nu afectează costurile administrative. Jumătate din costurile administrative sunt suportate de comisie. Nu cred că au mai apărut alte aspecte. Deja se procedează la fel uh, cu medicamentele inovatoare și lucrurile funcționează, după cum s-a subliniat. Mulțumesc pentru contribuții, pentru analiză, mulțumesc domnului Poche și mulțumesc tuturor grupurilor parlamentare. Mulțumesc și eu, spune președintele. Concluzii din partea domnului Pohe. Iată, toată lumea spune că raportul este excelent. Ce părere aveți despre asta? Voi fi foarte succint, dacă mi-e permis am avantajul de a fi raportor și pe chestiunile financiare legate de vechile întreprinderi comune și da, asta este calea de urmat, după cum au sugerat și colegii mei, dar în același timp doresc să mai subliniez un lucru. Lipsa consultărilor publice. Doar astfel publicul își poate face auzită vocea. Și se prea poate ca această modificare a regulamentului să fie prezentată într-o uh, lumină negativă, fiindcă noi am vrut să fim, uh, se poate spune că am uh, vrut să fim rapizi, dar nu poate fi asta singura justificare validă. Deci dacă va exista o critică din cauza faptului că publicul n-a fost consultat, atunci asta e. Eu voi susține să se mențină ideea mea, pentru că Într-adevăr, a lipsit consultarea. Eu nu înțeleg de ce la început sectorul privat, în urmă cu câțiva ani, a fost uh, de acord cu aceste condiții. În anul 2014 a fost o neînțelegere, deci, la mijloc. Pentru că nu așa trebuie să se procedeze. Să schimbăm regulamentul atât de repede pentru o întreprindere comună. Asta e, am deschis calea pentru ca totul să fie aprobat în toamnă și vom relua procedura în 2018. Foarte lin. Mulțumesc foarte mult! Și din ce mi-amintesc eu, spune președintele, sau dacă mă uit pe ordinea de zi, dau seama că ați fost ultimul vorbitor. Următorul subiect este reprezentat de chestiunile diverse. Avem la punctul 16 chestiuni diverse, dar nu e nimeni care să vorbească. Așa că ne revedem pe 4 septembrie, după vacanța parlamentară de vară, vacanță plăcută tuturor și președintele mulțumește și tuturor interpreților, mulțumește pentru o foarte bună interpretare a cuvintelor domniilor lor. Astăzi am văzut un minunat exemplu când s-a vorbit în estonă. Și uh, președintele spune cu generozitate că și interpreții își merită vacanța. Iată. Uh, astăzi terminăm cu 40 de minute mai repede, așa că ne achităm de datoria de ieri față de interpreți când am lucrat peste program. Ne revedem pe 4 septembrie, dacă bine am înțeles. Și am înțeles bine. La revedere tuturor!